reopen this meeting. Redeschidem această întâlnire. În absența oricărui membru al biroului le-am fost rugat să conduc această întâlnire datorită vârstei. Asta e tot. Este vorba de descărcarea de gestiune a Comisiei în ce privește cooperarea pentru dezvoltare și aș vrea să dau cuvântul domnului Bostock de la Curtea Europeană de Conturi pentru a ne spune punctul domniei sale de vedere în legătură cu modul în care Comisia și-a îndeplinit sarcina. Domnul Bostock. Mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea Comisiei, aș vrea să am o singură intervenție în legătură cu cheltuielile bugetare în ce privește asistența pentru uh, extindere și pentru dezvoltare. Este vorba de rapoarte anuale separate și de garanții speciale și chiar dacă uh, domeniul nu este identic, obiectivele sunt asemănătoare, se susțin activități asemănătoare asistența europeană, care este și cea mai mare cheltuială și directorul general al Comisiei are responsabilități pentru buget și pentru Fondul European pentru Dezvoltare. De aceea mă voi referi la comun la aceste subiecte și aș vrea să menționez cinci aspecte. Întâi, care au fost descoperirile uh, curții de conturi în ce privește regularitatea sau irregularitatea tranzacțiilor. Cheltuielile, atât în ce privește bugetul, cât și Fondul pentru Dezvoltare, au avut de suferit, au fost erori materiale. Cheltuielile bugetare Rata erorilor a fost de 3,3% cu 95% încredere și um, a fost vorba în ce privește fondul pentru dezvoltare. Rata erorilor estimată este de 3%, 95% credibilitate. De la 4,2% s-a uh, ajuns la um, 1,5%. În ce privește bugetul general, Curtea a făcut o declarație de asigurare pozitivă în ce privește angajamentele de plată. În al doilea rând, șapte din uh, cheltuielile pentru activități externe, asistență și extindere, uh, au ținut de metodologia uh, dezvoltată de curte în aliniatul 7.13 până la 7.14 din raportul anual. Uh, colega mea, doamna Calilait, a explicat care este metodologia curții uh, în cadrul întâlnirilor cu membrii acestei comisii. Deci, în aliniatul 1,6 este menționat acest aspect. În ce privește 7, se spune că cheltuielile din buget pentru relații externe uh, a suferit erori și există câteva elemente um, în ce privește această apreciere. În capitolul 7 al raportului anual și în raportul privind Fondul European pentru Dezvoltare, am ajuns la concluzia că, mai ales în ce privește Fondul pentru Dezvoltare, majoritatea erorilor uh, au fost uh, depistate în cadrul verificărilor efectuate de comisie. Iar în ce privește întârzierea în uh, ava- plățile avansate. Există și aici uh, anumite constatări. Ne face uh, în aliniatul 34 uh, referiri la această problemă. Nu a fost surprinzător să ajungem la aceste constatări. Cu cât mai mari au fost întârzierile, cu atât sigur că și documentația nu a fost furnizată la timp. Câteodată documente foarte vechi vechi nu mai pot fi găsite. În al cincelea rând, curtea a analizat activitatea desfășurată de Comisie în legătură cu rata uh, erorilor care încă uh, continuă să fie, mai ales în ce privește Direcția Generală pentru Extindere. Doar o mică parte din cheltuieli au uh, putut să fie acoperite fără eroare. Uh, este vorba și de cheltuieli din buget și din fondul prevăzut pentru dezvoltare. Sigur că noi ne dorim o îmbunătățire a metodologiei, dar uh, considerăm că, în linii mari, metodologia aplicată a fost una adecvată. Pe de altă parte, prezentarea rezultatelor RRE um, au fost făcute cu oarecare imaginație și în aliniatul 43 noi facem referire la acest aspect. Eu cred că și cei din comisie vor accepta această critică din partea noastră iar studiul RRE pentru asistență europeană se încheie cu o estimare de 3,6 rată a erorilor în finalul ciclului de management. Este puțin mai mare decât a uh, estimat uh, curtea în declarația asiguratorie. Și noi uh, poate că ar fi trebuit să așteptăm până la finele programului multianual pentru a vedea care tranzacții sunt eventual irregulate. Dar Comisia nu a vorbit și despre faptul că această rată a erorilor este mai mare decât estimarea noastră. Asta este tot ce vreau să spun, domnule președinte, și stau la dispoziție eventualelor întrebări. Mulțumesc, spune președintele, nu mă îndoiesc că vor exista și întrebări, dar îi voi da cuvântul domnului comisar, domnul Pibalx. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îi mulțumesc domnului Bostoc și Curții de Conturi pentru uh, raportul pe marginea uh, asistenței europene acordate în anul 2012. Noi uh, ținem seama de recomandările care se fac. Există, sigur, o rată a erorilor pentru buget și pentru Fondul European de Dezvoltare de aproximativ 3%, dar eu cred că uh, reducerea ratei erorilor este o uh, realizare și, uh, de fapt, uh, rata erorilor pe anumite capitole este de 3,3%. Trebuie să ne gândim uh, că există noi elemente în metodologia curții în ce privește sumele avansate. La capitolul 7 de că de la 1,1% anul trecut s-a ajuns uh, la o rata erorilor și mai mici. Trebuie să ținem seama și de erorile moștenite, reziduale, de fapt. Și eu cred că și în uh, uh, formula TESA, de fapt, am fost, ni s-a atras atenția în legătură cu problemele, astfel încât să putem reduce rata erorilor. Noi continuăm să acționăm în acest sens și acceptăm, bineînțeles, sugestiile venite din partea Curții de Conturi în ce privește îmbunătățirea metodologiei. Suntem recunoscători. Vom încerca să rezolvăm și erorile reziduale. Iar uh, evident că uh, trebuie să ne gândim uh, că trebuie să fie uh, un follow-up mai uh, strict în ce privește uh, sumele dobândite și eu cred că trebuie să finalizăm negocierile cu partenerii noștri, inclusiv cu FAPA. Încercăm să colaborăm și cu Banca Mondială acționăm foarte clar cu aceste organisme internaționale pentru a ne îmbunătăți activitatea. Iar analiza noastră privind uh, constatările curții Uh, pe scurt, sigur că uh, anumite aspecte de implementare necesită o îmbunătățire. Ca atare, noi am uh, elaborat un plan de acțiune pentru a conștientiza riscurile de a comite erori și pentru a putea să le prevenim astfel. Și eu cred că și competențele noastre trebuie să fie îmbunătățite în acțiunile de auditare, vrem să îmbunătățim calitatea, inclusiv în legătură cu datele financiare pe care le obținem. Domnule președinte, trebuie să vedem îndeplinirea activității noastre, inclusiv în contextul eforturilor de a eradica sărăcia. Eu cred că avem datorii față de uh, oamenii din statele partenere pe care dorim să îi uh, asistăm. Anul acesta uh, ne-am concentrat în mod special pe obiectivele de dezvoltare ale mileniului și putem să fim mândri de um, sarcinile pe care um, le-am îndeplinit în acest context, uh, pentru că este vorba de 14 milioane de fete și băieți care au acces acum la uh, școală, 18 milioane de copii care au acces la curată și în ce privește uh, Um, apa potabilă. Uh, uh, eu uh, cred că până în anul 2050 vom reuși să atingem performanțele scontate. Este nevoie de progres social, dezvoltarea noastră economică poate să contribuie la asta și conform datelor recente de ale Băncii Mondiale, PIB-ul a crescut în 2010 în Mozambic de la 7,1% la 8,5% și la 13% în Niger. Asta dovedește cum putem colabora la creștere economică și stabilizare. Este vorba și de o îmbunătățire a guvernanței, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 13 ani. În Etiopia, mortalitatea copiilor sub 5 ani a scăzut semnificativ în 12 ani a scăzut de 3 ori. Este un impact important. Chiar în țări în care uh, uh, au fost uh, probleme serioase, în Somalia, de pildă, am uh, reușit să uh, contribuim la uh, o perspectivă de stabilitate. Uh, noi ne dorim ca rezultatele noastre să fie evidente de fiecare dată. Noi ne bazăm pe uh, diverse sisteme din acest punct de vedere și eu uh, am maximă considerație pentru toate aspectele legate de cheltuielile bugetare. În clipa de față, 20% din asistența noastră vine din uh, buget și în baza unor contracte care sunt croite pe particularitățile țării cu care colaborăm și, evident, Eh, statele eh, partenere joacă un rol important în ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Este important când luăm decizii privind plățile să avem în vedere specificitatea partenerilor și să-i eh, atragem într-o manieră cât mai complexă în uh, colaborările noastre. Deci, în momentul în care statele partenere vor uh, dispune de un sistem social care să fie construit cu sprijinul nostru, sigur lucrurile vor merge departe. În Africa, în Republica Cap Verde am reușit să uh, acționăm foarte bine. În Tanzania, uh, de asemenea, au existat sectoare prioritare, cum este cel al educației, în care s-a putut progresa. Și, ă, domnule președinte, stimați deputați, noi nu ne ocupăm doar de o uh, cheltuire rezonabilă a banilor. Dorim să creăm și un cadru ambițios privind rezultatele activității noastre, obiectivele eh, să fie specifice statelor partenere, să stabilim indicatori majori care să ne permită demonstrarea impactului uh, eforturilor noastre. Trebuie să uh, privim înainte și uh, pentru 2015 uh, noi dorim să realizăm progrese semnificative care să creeze condiții decente de viață pentru parteneri. Sunt dispus să colaborez cu toți membrii comisiei dumneavoastră și uh, aștept colaborarea în acest sens. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului Piper. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați reprezentanții Curții de Conturi, Informațiile pe care ni le furnizați sunt foarte importante pentru evaluările pe care trebuie să le facem noi înainte de a oferi descărcarea de gestiune. Vă mulțumim pentru transpar- transparența de care dați dovadă. Avem de-a face aici, în cele două domenii, cu o rată de a erorii care variază între 3 și 3,3%. Asta nu-i mult în comparație cu alte domenii ale politicilor uh, europene, dar cu toate acestea, rata această reziduală este considerată a fi de către Comisia Europeană mult prea mare în continuare. Uh, de asemenea, procedurile de audit s-au modificat, metodologia s-a modificat și probabil rezultatele acestea sunt influențate și de noua metodologie, deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. Un lucru care sare în ochi este diferența între ratele reziduale de eroare uh, Uh, constatate de către comisie, respectiv de către Curtea de Conturi. Uh, comisia uh, a ajuns la o rata a erorii de vreo 3,6%. Poate că această diferență este datorată faptului că Comisia nu procedează la acel follow-up, acea evaluare uh, ex post a tuturor investițiilor făcute. Dar un lucru mă, mă frământă pe mine. Și anume, vorbim aici despre o rată a erorii. Vorbim de asemenea despre fonduri europene, despre asistență oferită unor state terțe. Uh, state terțe care trebuie să-și uh, însușească oarecum criteriile și de asemenea fondurile europene. Iar în momentul în care toate lucrurile acestea se întâmplă, criteriile folosite pentru evaluare nu mai sunt potrivite. Noastră, domnule comisar, vorbeați despre Tanzania și despre faptul că acolo ajutorul bugetar, sprijinul bugetar a susținut și a sprijinit uh, sistemul uh, de învățământ. Dați-mi voie să vă întreb cum anume poate un sprijin bugetar să influențeze structurile educaționale. Cum putem evalua într-adevăr aceste efecte pozitive? Există oare o alocare în funcție de obiective obiective, a fondurilor sau există într-adevăr criterii și ambiții care trebuie să fie atinse sau pur și simplu constatăm, constatăm că într-adevăr sistemul de învățământ s-a îmbunătățit și deducem noi că asta s-ar întâmpla datorită fondurilor europene. Poate, poate întrebarea mea nu este neapărat uh, una echitabilă, dar eu în calitate de eurodeputat aș vrea să aflu ce se întâmplă cu fondurile europene în aceste state. Același lucru se aplică și în cazul drepturilor omului, pe care Uniunea Europeană le tot promovează în uh, lumea întreagă și aș vrea să aflu mai multe detalii uh, din partea dumneavoastră cu privire la atingerea obiectivelor noastre în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Acum voi trece la câteva dintre întrebările care au tot fost puse de către colegi în trecut întrebări cu privire la Congo, Egipt și Palestina. Ei bine, colegii din uh, comisie sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Congo. În mod evident, chiar dacă statul se află într-un în plin război civil, fondurile europene au fost vărsate în continuare. Cum puteți justifica această mișcare? Cum ne puteți asigura că fondurile europene au ajuns la cine trebuiau să ajungă? Apoi, la Egipt și teritoriile palestiniene, dați-mi voie să vă adresez o întrebare concretă. S-au modificat lucrurile aici. Și vreau să vă întreb care este diferența între grupul internațional de gestiune uh, care funcționează în momentul de față și fostul birou tehnic de ajutor Uh, dați-mi voie să vă întreb cum anume au fost realizate acele proceduri de, acele licitații publice care erau necesare. Și tot în ceea ce privește teritoriile palestiniene. Dați-mi voie să vă întreb dacă Olaf cercetează cazuri de corupție în această zonă? Și dacă da, care sunt sectoarele afectate de cor- corupție? Și dacă da, într-adevăr, au existat anchete în acest sens, dați-mi voie să vă întreb când anume se vor uh, încheia aceste invest- investigații. Acestea sunt uh, cele câteva întrebări critice pe care vreau să le pun în contextul acesta în general pozitiv, trebuie să cunoaștem. Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Domnul președinte, acum urmează raportorul pentru Fondul European de Dezvoltare și acesta se întâmplă să fiu eu, deci îmi dau cuvântul. Am mai pus întrebarea aceasta, dar iată, sunt obligată să, obligat să pun aceeași întrebare și astăzi. Și anume, de ce metodologia de audit al curții de conturi a trebuit să se schimbe? să se modifice, pentru că, iată, această modificare a dus la o creștere a ratei uh, erorilor, iar lucrul, această modificare, această creștere nu ne ajută deloc uh, acum când ne apropiem de alegerile europene. De asemenea, vreau să vă întreb dacă rata erorii de 2% este o ambiție realistă în contextul acesta al ajutorului de dezvoltare. Uh, Uh, avem mari dificultăți în a cheltui banii până și în Europa, a aloca banii până și în Europa. Ne putem aștepta oare ca guvernele africane sau guvernele statelor terțe să se descurce mai bine decât guvernele europene, iar rata a uh, erorii să scadă într-adevăr? Aceasta este o întrebare pe care o adresez uh, domnului Toc. Apoi, controlul general. 20% din fonduri uh, sunt alocate sprijinului bugetar. Și dați-mi voie să vă întreb cum anume puteți calcula rata erorii uh, în cazul în care aceste fonduri sunt uh, alocate, sunt oferite unor guverne precum Congo sau cel congolez sau cel din Mali, etc. Deci vorbim despre guverne mm, caracterizate prin corupție și tocmai de aceea vreau să vă întreb cum anume calculați rata erorii cu asemenea parteneri. De asemenea, o parte forfetară a, buget, a fondurilor ajunge la organizațiile internaționale. Însă, știu prea bine că, deși sunt uh, foarte recunoscătoare pentru fondurile primite, aceste organizații internaționale nu permit uh, experților în audit, experților europeni, să facă evaluările, nece- evaluările necesare. Deci îmi amintesc că asta era situația în trecut. Uh, și vreau să întreb în ce măsură situația s-a schimbat. Nu eram prea încrezători în ceea ce privește această temă în trecut și vreau să aflu dacă avem motive de speranță. De asemenea, vreau să aflu dacă SAE-ul este reprezentat în statele care au beneficiat de fonduri din Fed de persoane care nu au fost crescute, între ghilimele, în cadrul Comisiei uh, Europene. Deci vreau să întreb dacă reprezentanții SAE în aceste state sunt într-adevăr uh, aduși din statele membre sau nu. Și uh, Uh, în continuarea întrebării mele, vreau să vă întreb dacă există vreo diferență între rezultatele obținute de acele delegații care sunt conduse de către foști funcționari europeni și delegațiile uh, conduse actualmente de reprezentanții ai statelor membre. Acum, în ceea ce privește cele spuse de domnul comisar, nu prea am multe de adăugat, însă îmi permit să pun o întrebare, și anume, în ce măsură Comisia se implică în sporirea uh, transparenței cu privire la beneficiarul final al fondurilor europene. În ce măsură Comisia Europeană se integrează în diferite inițiative internaționale care uh, visează, vizează sporirea transparenței. Și tot către Comisie o, o întrebare. Avem un nou uh, CFM și în contextul acesta care sunt modificările pe care Comisia dorește să le opereze în următorii ani pentru ca Fed să aibă rezultate pozitive pe viitor sau mai bune decât până în prezent. Acestea au fost întrebările mele. Acum dau cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice. Uh, mai întâi de toate, doamna Travacavis. Domnul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mai întâi de toate. Îmi cer scuze în numele colegului meu uh, care nu a putut participa astăzi la ședință. Întrebarea mea este următoarea. Dată fiind uh, constrângerile în ceea ce privește uh, personalul, vreau să vă întreb cum se vor desfășura lucrările în anii viitor. Deci, încă o dată, cum vor fi uh, organizate evaluările la fața locului pe viitor, date fiind constrângerile de personal cu care se confruntă instituțiile europene actualmente. Domnul președinte, mai există comentarii? Doamna Lange. Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte și eu vreau să mă centrez pe susținerea bugetară, pentru că am deja senzație de la colegi că această susținere bugetară generală este cea care ne provoacă cele mai mari dueri de cap. Am fost foarte atent la răspunsul pe care l-ați oferit la întrebarea numărul 8. Ținând cont de ultimele revelații pe care le-am avut, noi, politicienii, trebuie să explicăm în statele membre de ce nu putem uh, fi responsabili pentru cum s-au cheltuit 1,9 uh, milioane de euro în Congo și banii din Egipt. Electoratul european trebuie să înțeleagă această susținere a noastră în mod legitim. Cum putem face asta și cum putem face ca această susținere bugetară să fie mai cuantificabilă? Dumneavoastră spuneați la început că alocarea de fonduri trebuie să reflecte prioritățile noastre pe care le-am stabilit cu țările parteneri, un lucru care este absolut de înțeles. Raportul Curții de Conturi în ceea ce privește Congo, părerea lor este foarte diferită de cea a Comisiei în ceea ce privește eficiența obiectivelor și priorităților stabilite. Curtea spune practic că deseori obiectivele nu sunt îndeplinite, iar în răspunsul dumneavoastră spuneți că este un context foarte dificil. Eu înțeleg asta, însă întrebarea mea este ce vom face data viitoare în situații asemănătoare pentru ca să nu mai există aceste divergențe de opinii între opinia curții și a comisiei. Cum ne putem asigura ca cele două instanțe să fie de acord ca obiectivele și prioritățile care au fost stabilite cu țările parteneri să fie atinse. să spuneți că criteriile trebuie îndeplinite și cu toții știm asta, însă ceea ce mi se pare interesant în comentariul dumneavoastră pentru alocarea veniturilor sau uh, faptul că acestea ar trebui codate, astfel încât ele să poată fi urmărite, monitorizate, pentru a vedea cum sunt utilizate de țările beneficiar. Mi se pare foarte interesant uh, această idee a trasabilității și a eficienței obiectivelor atinse. Un lucru care ne interesează pentru multe dosare pe care le avem. Și aș vrea să știu dacă se utilizează acest sistem, în ce țări partener a fost utilizat, în care alte țări s-ar putea utiliza, cum ne putem asigura că el ar putea fi implementat pe viitor mai mult, pentru că este un element interesant pe care l-am putea aplica mai bine și am fost dezamăgită de comentariul dumneavoastră care spunea că este decizia suverană a țării beneficiar, dacă dorește sau nu să coopereze cu acest sistem. Din punctul meu de vedere și al alegătorilor mei, dacă noi oferim aceste finanțări, atunci noi suntem cei care impunem criteriile pentru asigurarea trasabilității. Și noi avem probleme foarte grave pentru a justifica felul în care cheltuim banii, în special susținerea bugetară și aceasta ar putea fi o modalitate de a legitima și mai mult, de a avea o bază foarte solidă a utilizării acestui instrument de susținere bugetară. Așa că mă surprinde și sunt dezamăgită de faptul că spuneți că, până la urmă, țările beneficiari sunt cele care decid dacă lucrează cu noi în felul acesta sau nu cum ne putem asigura că facem mai multe presiuni asupra acestora pentru a îmbunătăți indicatorii cu care măsurăm eficiența cheltuielilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gresle, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în dimineața aceasta ne-am certat așa puțin pe tema Egiptului. Poate că ați auzit deja despre cearta noastră. Și tocmai de aceea consider că trebuie să vă pun următoarele întrebări. Susținerea bugetară care a fost oferită a guvernului e, egiptean, indiferent de colo, coloratura acestuia, deci în, întotdeauna bugetul egiptean a fost sprijinit de către Uniunea Europeană. De fapt, uh, BEI, Uniunea Europeană și alte, alți donatori internaționali au furnizat guvernului Morsi vreo 5 miliarde de euro. Ei, în contextul acesta, dați-mi voie să vă întreb cum anume evaluați ajutorul oferit de Uniunea Europeană Egiptului. Uh, care sunt uh, rezultatele obținute de sprijinul bugetar oferit de Uniunea Europeană uh, după Revoluția Arabă? Asta primăvara arabă, îmi cer scuze. Aceasta era prima întrebare. A doua întrebare acum. A existat un, nici nu știu cum să-i spun, o, un grup, un grupuscul numit IMG. Vreau să vă întreb ce e acest IMG? Este o organizație internațională? Este o societate? Sau ce este? Am încercat să aflu uh, mai multe detalii despre acest grupuscul și am aflat că acest grupuscul primește o mulțime de finanțări internaționale fără niciun fel de licitații. Și vreau să vă întreb dacă ceea ce am aflat eu este corect sau nu. Asta, asta vreau eu să vă, să vă întreb. Uh, eu vă mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit, dar ar fi bine să renunțați la bla-bla în uh, aceste răspunsuri, pentru că de fiecare dată ne spuneți, uh, da, lucrurile stau așa, arată așa, dar asta mai, mai mult de atât nu putem obține. Eu aș vrea mai multe detalii concrete din partea dumneavoastră. Mulțumesc. We would like to ask a question. Mai dorește cineva să pună întrebări? Se pare că nu. Then, Mr. Bostock, if you would be... Domnule Bostock, vă rog uh, să răspundeți la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să nu vă așteptați să vorbiți despre Congo, Palestina sau Egipt, pentru că vom avea ocazii speciale separate pentru a discuta aceste cazuri. Mai multe comentarii pe care vreau să le fac. Raportorul întreba de ce rata erorii la comisie este diferită de a noastră. Poate că domnul Pibal s ar putea răspunde la această întrebare, dar aș adăuga și eu ceva. E vorba de estimări. Estimări care nu reprezintă niște cifre exacte. Există o marjă de nesiguranță și um, nu ar trebui să ne înșelăm și să considerăm aceste estimări ca fiind niște date sau cifre exacte. În al doilea rând, vreau să spun că proiectul RER este în progres. Comisia și Curtea sunt de acord că se pot, se pot face progrese pe viitor și Cifrele pentru primul an sunt 3,6, deci un pic mai mare decât media. Poate că Comisia ne poate spune mai multe, dar nu putem considera că aceasta ne dă dreptul la o adevărată critică, pentru că cifrele sunt la un nivel asemănător și estimările au fost ajustate. Deci poate domnul comisar dorește să adauge ceva, dar cred că în principiu este de acord cu noi. Domnule președinte, ne-ați întrebat în legătură cu de ce am schimbat metodologia utilizată. Îmi pare rău, dar nu pot decât să citesc o parte a alineatului 1.6 din raportul anual. Și anume, se spune că tranzacțiile în grupurile de politică, acțiuni externe și extindere sunt, așa cum au fost dintotdeauna în celelalte grupuri de politici, se analizează atunci când țările beneficiar finale au realizat activitățile sau au făcut cheltuielile și când Comisia a acceptat că activitățile sau costurile aferente justifică plățile din bugetul UE. Ca să încerc să explic acest lucru, încercăm să vedem punctele care pun semne de întrebare în legătură cu irregularitatea sau nu a tranzacțiilor și anume dacă banii au fost cheltuiți în conformitate cu regulile și cu dorințele brațului legiuitor și a autorității respective. Și aceasta este informația pe care o putem primi analizând și avansurile făcute. Poate ne-ați întrebat de ce n-am făcut-o mai devreme și de ce o facem abia acum. Care sunt efectele acestei schimbări? Într-adevăr, rata erorilor se vede afectată în două cazuri, și anume cercetarea și alte politici interne și susținerea bugetară, și anume ajutorul extern și procesul de extindere. Este o creștere înregistrată acolo, așa cum explicam mai devreme. Aceasta nu a afectat însă Fondul European de Dezvoltare, unde metodologia cred că este utilizată încă din 2009 și asta înseamnă că ne este mai ușor acum decât în trecut să comparăm rezultatele noastre în ceea ce privește cheltuielile bugetare pentru Fondul European de Dezvoltare. Nu știu dacă asta vă mulțumește, domnule președinte, dar uh, alt răspuns mai bun nu pot să găsesc în această după masă. În al treilea rând, domnule președinte, mi-a cerut să prevăd Uh, viitorul, și anume dacă vom ajunge vreodată la o DAS, la o declarație de asigurare de 2%. Cred că îmi depășește competența pentru a răspunde și îi las pe urmașii mei să o facă, dacă vor putea. Right, then, Mr. Mulțumesc, domnule comisar Pibalx, aveți cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. În ceea ce privește diferențele în rata reziduală a erorilor față de curtea de conturi, ambele rate sunt uh, oarecum de același nivel și această diferență tehnică la nivelul curții este pentru că se utilizează metodologii diferite și deși eșantioanele sunt diferite și metodologiile sunt diferite, există o corelație între cele două. În cazul nostru, ceea ce am făcut e vorba de o rată estimativă și ne-au lipsit și documente, așa că am făcut estimări ale ratei erorii. Era vorba de 2,67% rata erorilor plus estimări care ne-au dus la 3,63%. Este vorba deci de o creștere pentru compania de audit la nivel internațional care a fost hotărâtă și pe care o analizăm acum. Am văzut și ceva nou în cadrul delegațiilor, și anume că acestea ar fi putut interveni la timp pentru a ne oferi toate documentele pentru auditul necesar. Asta va fi valabil pentru anul viitor, pentru că acum exercițiul financiar și auditul acestuia s-a terminat. Deci cred că acest studiu trebuie să continue, dar nu există discrepanțe foarte mari. Singurul lucru pe care îl putem spune este vorba de o analiză anuală pe care am făcut-o și dacă am depistat uh, erori, acestea vor fi corectate la final în proporție de 85%. Pe de altă parte, au existat documente care nu au fost prezentate la timp, au fost uitate. Deci, iată, este un proces în curs. Important este că cunoaștem acum domeniile pe care trebuie să ne centrăm pentru viitoarele studii. Referitor la susținerea bugetară. Aici ar fi două fețe ale monedei. În primul rând, atunci când s-au adoptat acestea, păreau aceste obiective de dezvoltare ale mileniului păreau cele mai potrivite. Iată de ce au apărut și contractele în acest domeniu. Și nu este vorba de o susținere bugetară a priori. Este vorba de o susținere generală pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniilor în cele 8 domenii. Despre asta era vorba. Și eu, când am început mandatul, am văzut că au existat multe cazuri în care exista o adevărată neînțelegere a publicului larg față de felul în care se aplică această susținere bugetară. De aceea am ajuns la acest proces de revizuire completă. Și cu toate astea și în ciuda criticilor față de susținerea bugetară, există un element esențial al acestei susțineri bugetare. Ea dorește să susțină reformele naționale și planurile de dezvoltare naționale în domenii specifice pentru a atinge obiective foarte concrete pentru a ajuta aceste țări să ofere servicii de calitate în domeniul educației sau al sănătății. Și aceasta este diferit față de susținerea proiectelor, pentru că acestea sunt susținute în mod izolat deci, uh, susținerea bugetară susține o schimbare de mentalitate, practic, în țările respective. Iată de ce nu putem acuza acest instrument, pentru că este o modalitate foarte bună, dar care trebuie utilizată cu foarte multă precauție. Se spune de asemenea că susținerea bugetară era la nivel sectorial. Nu mai este cazul. Este vorba acum de susținere bugetară pentru obiective foarte clare care sunt definiți ca niște indicatori și sunt în funcție de îndeplinirea completă a indicatorilor financiari. Și plata se face atunci când se oferă bunurile sau serviciile respective. Atunci când contractele sunt îndeplinite, doar atunci se realizează plata. Ce înseamnă asta? Înseamnă că plata nu se face niciodată în avans. Plata se face doar în urma rezultatelor obținute de către un guvern. Ajungem acum la problema trasabilității. Iată, o întrebare foarte bună, pentru că există două țări unde există această trasabilitate, Bolivia și Paraguayul. Aceste țări sunt foarte bune în acest domeniu pentru că există o monitorizare parlamentară foarte bună. Asta înseamnă că trasabilitatea se poate face pe bugete specializate. Și pentru că am fost ministru de finanțe, știu foarte bine că în unele țări sistemul bugetar se pune într-un singur sac, în unele țări, în alte țări se face separat. Deci legislația bugetară este cea care permite o astfel de bugetizare pe separat. Bineînțeles că noi dorim să continuăm pe marginea experiențelor pe care le avem, pentru că dorim o mai mare vizibilitate și dorim o întărire a sistemelor la nivel național. Acestea sunt exemple bune care trebuie preluate drept modele. Însă, important este să controlăm ce se întâmplă cu banii noștri în momentul în care plățile sunt făcute. Pentru că riscurile sunt de ambele părți, nu doar din partea partenerilor noștri. Asta înseamnă că în țări parteneri, așa cum s-a întâmplat în 2011 cu Burundi, unde a existat un adevărat șoc macroeconomic, se aștepta uh, această plată a fondurilor, care până la urmă nu s-a efectuat și iată și ei au avut de suferit. Deci este vorba de un angajament din ambele părți și partenerii noștri trebuie să știe că dacă nu îndeplinesc criteriile, nu se va amâna plata. Plata nu va veni pur și simplu niciodată și acest lucru trebuie trecut în procedurile bugetare încă de la început. Deci dacă considerăm că suntem gata să îndeplinim criteriile și să efectuăm contractele, atunci trebuie trecut la nivel bugetar. Și asta este o altă parte a transparenței despre care vorbeam. Este un element crucial să se reflecte în procedura bugetară. Nu se întâmpla așa în trecut și Iată, lucrurile n-au ieșit prea bine, nu numai pentru noi, ci și pentru partenerii noștri. Iar răspunsul este nu intrați în susținere bugetare dacă există riscul să nu-ți îndeplinești promisiunile, pentru că asta nu aduce niciun beneficiu nimănui, nici țărilor parteneri. Deci încercăm să spunem uh, că un nivel de 80% de susținere bugetară este cu totul altceva, este vorba de susținere pe proiecte, practic și tendința este stagnantă și anume aceea de a nu oferi și mai multă susținere bugetară. Acum, referitor la Congo, Egiptul și Palestina. E vorba de trei cazuri diferite. În Congo ă, existau probleme de natură politică, așa cum arăta Curtea de Conturi. Era vorba de un program pentru 2011-2013 în domeniul electoral. Curtea consideră că rezultatele sunt proaste. Însă eu nu aș ajunge la aceeași concluzie în urma alegerilor din Congo, pentru că acestea au fost recunoscute la nivel internațional și se prevăd deja alegeri viitoare. Deci vedeți și dumneavoastră că este greu de interpretat și cum putem evita astfel de neînțelegeri. Pentru că eu cred că înaintea auditurilor trebuie să ne punem de acord asupra metodologiei, pentru că altfel percepția este diferită. Și în acest caz concret, uh, au existat doar proiecte guvernamentale care au fost um, analizate. Era vorba de 400 de milioane, deci nu e vorba de acea cifră de 1,9 miliarde care a fost menționată. Deci avem de învățat din toate acestea. Curtea are dreptate să vadă ce se întâmplă cu performanțele, cu eficiența. Dar câteodată, așa cum s-a întâmplat cu alegerile din Congo, se poate ajunge la percepții diferite. Pe de altă parte, dacă vedem care era situația în Congo înainte și ce se întâmplă astăzi, într-adevăr există o diferență foarte clară și din punctul meu de vedere, acesta este un exemplu bun pentru țările africane. Sunt utilizați foarte mulți indicatori de creștere aici și aici vedem că 95,4% din populația africană trăiesc în țări unde există un nivel de guvernanță. Poate nu este o guvernanță la nivelul pe care ni l-am fi dorit, dar oricum este o îmbunătățire a situației. Așa cum uh, menționam mai devreme, două țări importante, Burundi și Ruanda, unde a existat un astfel de progres. Pe de altă parte, în Eritrea sau Madagascar nu există o astfel de acțiune guvernamentală și indicatorul pentru guvernanță este în scădere. Iată de ce am avut rapoarte atât de proaste din partea curții, pentru că curtea a analizat procesul politic și a existat un nivel foarte înalt al standardelor aplicate. Pe de altă parte, a existat o decizie legitimă de a organiza doar un singur tur al alegerilor, pentru că al doilea mi-ar fi fost util. Deci, iată în ceea ce privește Congo. Înțeleg că acest dosar este foarte dificil, dar, pe de altă parte, rezultatele uh, sunt mixte, după cum uh, spune curtea, problemele de conținut sunt bune, deci trebuie să vedem ce facem cu durabilitatea. Acum, în legătură cu acea rată de 2%, într-adevăr, este un obiectiv Știm că curtea nu ne va oferi niciodată o DAS pozitivă dacă nu ajungem la această rată de 2%, dar noi credem că este fezabilă. Și eu cred în asta, pentru că e clar că se comit erori din neglijență de multe ori atunci când e vorba de avansuri, de exemplu. Dacă ai nevoie de ani de zile pentru o lichidare a conturilor, e clar că până la urmă, din punct de vedere tehnic, îți lipsesc niște documente. Deci cred că este fezabil și vom lucra pe această temă. Acum, în legătură cu uh, Națiunile Unite și Banca Mondială, acum avem un mai bun acces la documente și la rapoartele de audit la nivel intern. La Banca Mondială am rezolvat parțial problema confidențialității acestor rapoarte, pentru că curtea dorea să aibă acces la fișele de salariu. Acestea erau considerate ca fiind confidențiale și acum se face o evaluare a confidențialității, după care rezultatul a fost că am obținut acces. Singura problemă pe care o avem acum, și știu că pentru domnul președinte este foarte important, este că astfel de instituții sunt supuse unui audit internațional și dumneavoastră sunteți singurii care impuneți niște criterii suplimentare care reprezintă și costuri suplimentare. Așa că întrebarea este cât de departe veți merge cu aceste cerințe pentru a avea încredere în sistemul nostru. Și la momentul acesta trebuie să vedem ce ne-a cerut curtea, facem o evaluare a acestor cerințe și răspunsul nu este simplu de dat. Noi nu ne-am dorit să avem costuri în plus, dar până la urmă, ceea ce vine de la Curtea de Conturi este o adevărată lege pentru mine. Deci dacă curtea spune că există o eroare, avem nevoie de documentele aferente și, indiferent că e vorba de organizație sau alta, le vom cere. Acum, în ceea ce privește șefii de delegație, S-a luat o decizie și asta este realitatea. În ceea ce privește procedura de selecție, pot să vă spun că au fost selecționați ultimii trei candidați și sper ca cei care participă la selecția personalului să fie foarte atenți la competența, în special competența de management a fondurilor și uh, să obțină autorizația pentru ca aceștia să fie ofițeri care să autorizeze plățile. Nimic mai mult, nu pot să vă spun. În ceea ce privește transparența, vă spuneam că pentru susținerea bugetară este un element esențial să putem face o trasabilitate a cheltuielilor făcute. În ceea ce privește CFM-ul, acesta este elementul esențial pentru noi. În primul rând, trebuie să ne centrăm pe rezultate rezultate ex ante și nu ex post, pentru că aceasta a fost o adevărată provocare pentru noi. Curtea ne-a spus cum puteți rezolva, cum puteți ajunge la rezultate dacă rezultatele nu sunt foarte clare dinainte. Acum cred că este mult mai clar care sunt obiectivele noastre și acordul pe care îl avem cu curtea ne ajută. În al doilea rând, ne centrăm doar pe câteva sectoare, nu încercăm să ne întindem prea mult, ne centrăm pe sectoare cruciale pentru cooperarea noastră. În al treilea rând, noi continuăm relația cu partenerii noștri, dar pe de altă parte, dacă suntem în dezacord, nu mergem mai departe. Deci nu încercăm să ghicim ce se va întâmpla doar sperând că lucrurile se vor îmbunătăți. Nu, nu ne putem bizui pe asta pentru că asta ne aduce la tot felul de dificultăți și țările noastre partenere au și ele de pierdut bani pentru că până la urmă plățile nu se fac și practic se pierde timpul. On, um, um În ceea ce privește modul în care ne vom descurca cu personalul mai uh, Uh, mare. Bine, ne vom concentra pe programe mai mari. Și uh, prin acestea sperăm să rezolvăm problemele legate de programe tematice. Încercăm să vedem cum să rezolvăm conflictele cu societatea civilă. Și apoi, o orientare strategică este și ea importantă și apoi vom face o diferențiere mai mare. Vom um, muta personal dintr-o zonă în alta, din um, Asia sau din America Latină în Africa. Asta se în acest moment, e o măsură prea îndrăgită, multora nu le convine, dar asta este, trebuie să fie oamenii acolo unde cheltuim banii. Cât despre Egipt. Sunt două aspecte aici. Pe de-o parte, <coughs> schimbările politice din uh, Egipt uh, contează foarte mult în modul în care se întâmplă acolo și 5 miliarde reprezintă un angajament uh, care nu are și o formă concretă de furnizare. Se va, se va recurge la ajutorul uh, băncilor. Atunci când am început programul, cred că doar 40 de milioane de euro au fost um, aplicați, au fost uh, cheltuiți în ceea ce privește banii din partea Comisiei. Despre alte fonduri nu știu ce să vă spun, pentru că e vorba de schimbări uh, politice de amploare. Dar ce se întâmpla anterior în Egipt? Sunt de acord că criticile cu privire la gestiunea fondurilor publice este legitimată noua abordare, niciodată n-am face acest lucru. Am luat lucrurile bune și am zis, bun, putem controla sistemul la livrare, pentru că era vorba de mm, o livrare de rezultate pe anumite sectoare. Înțeleg că, adică recunosc că era vorba de bani cu o anumită destinație, dar de acord că ar trebui să fim mai strict în ceea ce privește criteriile de uh, acordare. Acum nu aplicăm aceleași uh, criterii pentru ajutorul uh, acordat Egiptului și dacă ne vom mai gândi la acest lucru, atunci va fi pe baza regulilor noastre pentru um, asistență financiară, pentru contracte de dezvoltare și mai departe, dar acestea nu sunt deocamdată aplicabile, cel puțin nu în uh, viitor apropiat, dacă e să facem niște estimări politice. În același timp, avem tot interesul să lucrăm cu Egipt. Vom încerca în mod proactiv să găsim o modalitate de a sprijini democrația, drepturile omului în această țară, fără a compromite tradiția acestei țări, pentru că a reieșit foarte clar că, pentru, că pentru fiecare um, euro pe care îl cheltui trebuie să dau socoteală și nu pot să dau bani acolo unde știu că vor fi uh, pierduți că despre acest IMG, acest grup de management internațional, acesta este recunoscut ca o organizație uh, internațională de către europei în 2004. O gestiunea comună cu AMG a început în 2010, după ce am făcut o evaluare pe patru piloni și până acum opt contracte au fost semnate cu IMG în cadrul gestiunii comune. Pe lângă aceste contracte, după niște licitații uh, și um, um, apeluri către oferte, um, aceste contracte au fost făcute în conform uh, regulilor uh, menționate în regulamentul financiar, iar uh, Uh, acest AMG are o reputație foarte bună, mai ales în uh, statele fragile. Acesta ar fi avantajul acestui grup. Până acum n-am avut plângeri cu privire la rezultatele pe care le-am obținut prin IMG. Dar, desigur, dincolo de întrebările din cadrul acestei descărcări bugetare, vom examina mai îndeaproape situația cu IMG-ul și um, am, am avut anchete pe baza unor uh, semnale de alarmă trase. Am avut niște acuzații de delapidare în 2006 și 2008 în proiecte în uh, Palestina și apoi încă unele în Irak. Ansambele anchete au fost încheiate și um, nu au fost uh, confirmate acuzațiile. De asemenea, ni s-a atras atenția că exista niște uh, relații de rudenie între membrii delegațiilor și personalul AMG. Uh, în acest prezent, Comisia nu consideră că există vreun conflict de interese în ceea ce privește uh, relațiile dintre delegație, IMG sau oricare altă organizație. Deocamdată putem spune că acest uh, AMG, în ciuda tensiunilor existente, nu putem spune că acestea au um, compromis reputația AMG, însă, desigur, întrebările sunt puse și se desfășoară anchete. Mulțumesc. Ok, thank you, Commissioner. No. Mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la cea de-a doua rundă. Văd deja că doamna Grăsă vrea să comenteze. Vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. Problema aceasta legată de grupurile de management IMG mă pasionează. Spuneți că Europe Aid a fost recunoscut ca organizație internațională, dar oare o direcție generală poate să decidă că poate să aibă un statut similar ONU? pentru că uh, nu știu dacă uh, este uh, vorba de un asemenea statut. Există un singur stat membru care recunoaște IMG-urile ca fiind organisme internaționale. E vorba de Belgia. Toate celelalte nu le recunosc acest statut. Sigur că există contracte de servicii cu Uniunea Europeană care pot să aducă și profit. Lucrurile nu uh, prea uh, sunt liniștitoare. În februarie deja s-a făcut o analiză de acest gen. Eu aș vrea să știu dacă rezultatele sunt deja uh, cunoscute în ce privește informațiile care ne-au fost uh, date, uh, nu sunt uh, corecte decât parțial. Deci trebuie să clarificăm lucrurile dacă IMG-urile sunt organisme internaționale care pot să aibă un statut similar cu ONU. Aș fi recunoscătoare dacă îmi furnizați răspunsuri. Mulțumesc foarte mult și uh, Ehm, acum ehm, cer scuze că nu am fost de la bun început în seara aceasta prezentă. A trebuit să pregătim niște ehm, discuții tripartite cu Comisia de Vedere. să-i mulțumesc Julian Mulder pentru că a condus ședința până acum, a făcut acest lucru foarte bine. Mi s-a spus că următorul vorbitor va fi domnul Bostoc de la Curtea de Conturi. Vă rog. Um, sunt flatat, domnule președinte, dar eu deja am luat cuvântul de două ori, nu cred că mai am altceva de spus în acest moment. Wrong information, so... Uh... Ah, scuze, am fost greșit uh, informat. Uh, îmi cer scuze. Bine, cu atât mai bine. Mai dorește cineva să intervină? Sau doriți, domnule comisar, să răspundeți? Sau domnule raportor, domnule Piper, vreți să interveniți dumneavoastră? Ok. Ja, unterm Strich waren da, uh, multe din răspunsurile dumneavoastră au fost uh, destul de convingătoare. Chiar dacă trebuie să acceptăm uh, unele lucruri în ce privește asistența bugetară și sprijinul pentru anumite proiecte, că avem niște zone gri din punct de vedere juridic deocamdată. Poate că trebuie să fie acceptat acest lucru. Dacă vrei să miști lucrurile în anumite regiuni, trebuie să existe o anumită investiție de încredere. Dar aici există, sigur, și reversul medaliei sunt încheiate proiecte, ajung să fie virați bani și asta în condiții de război civil. Deci eh, să nu eh, fim luați până la urmă drept naivi, pentru că, din păcate, există și exemple care pot fi date în acest sens. Deci, eu spuneam că de la începutul anului 2012 am obținut informații că există o analiză OLAF în regiunile, în ținuturile palestiniene. Nu v-ați referit la ele. Și eh, v-aș ruga ca și uh, coordonatoarea noastră, uh, doamna Grăsle, să uh, ne spuneți ceva despre această analiză. Mulțumesc, domnule Piper, dorește și celălalt raportor, domnule Mulder, mai aveți întrebări? Nu, atunci îi dau cuvântul comisarului. Um, about Olaf uh, investigation, I mentioned that uh, Referitor la ancheta OLAF, am spus că OLAF um, investigează aceste legături de rudenie, dar OLAF nu ne dă informații în timpul acestor anchete. Așa că eu nu pot să fac comentarii pe acest subiect, știu doar că s-a deschis acest dosar, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că se va ajunge la vreun fel de concluzii cum că există um, legături uh, care ar putea în vreun fel influența integritatea noastră. Că despre AMG, nu considerăm că e de neînlocuit și cu siguranță voi solicita mai multe informații în acest sens, pentru că, ă, din câte știu eu, a fost înființat de către 17 țări, deci era considerat ca organizație internațională. Voi solicita serviciilor mele să ceară mai multe informații de tip uh, operativ și voi reveni cu informații către această comisie pentru că, uh, din punctul meu de vedere, este unul dintre uh, furnizori, nu are niciun fel de statut uh, de monopol și cu siguranță nu e un furnizor exclusiv și de fiecare dată când am folosit um, Mm, o procedură fără licitație, am uh, și dat motive în acest sens, deci am hotărât uh, să alegem o organizație internațională, de exemplu, și uh, de asemenea am justificat deciziile de acordare a unor contracte, am spus de ce mm, aceasta era cea mai bună metodă pe care ne-am gândit noi că am putea aplica pentru o țară și de ce am considerat că aceștia sunt cei mai buni furnizori, pentru că au o o furnizare de rezultate rapide și au niște rețele foarte bune, nu doar în Palestina, ci și în alte zone. De exemplu, în Myanmar avem acum un contract uh, în care sunt ei implicați. Bun, este important să analizăm problema, dar am făcut asta până acum și n-am remarcat că ar exista motive care să pună sub semnul întrebării integritatea. Doamna Gresle. Doamna Gresle. Să fiind comisar, vă mulțumesc eu accept buna dumneavoastră credință pentru a nu spune că este mai degrabă lipsă de informații. Dar uh, trebuie să uh, ținem seama că există chiar o strânsă colaborare între membrii ai comisiei și aceste grupuri de management și uh, chiar se colaborează pentru că este destul de dificil să completezi formularele în cazul unui apel de ofertă. Să ținem seama de această relație și atunci este o contradicție în afirmațiile dumneavoastră. De unde vreți să știți că aceștia sunt cei mai buni uh, provider pentru servicii? Dacă nu are loc o licitație, nu aveți de unde să știți dacă nu există și alții care ar putea să fie mai potriviți. Am vrut doar să atrag atenția asupra acestui aspect și uh, nu am de gând să cedez foarte ușor. Mulțumesc! Ok, okay, dat is Um... Bun, s-a luat act de întrebarea noastră. Am notat, mai sunt alte comentarii? Nu văd pe nimeni care să vrea să ia cuvântul, așa că putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru participare. Păstrăm legătură. Uh, collega's, ik denk dat we nu een uh, kwartiertje moeten schorsen. Uh, we take a break of uh, eh, 15 minutes. Stimați colegi, cred că trebuie să întrerupem ședința pentru 15 minute, pentru că raportoarea pentru punctul următor încă nu este prezentă în sală. Deci, până la orele 15.30, pauză.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 Domnule Bostel a fost pentru ultima dată prezent și am avut o foarte bună colaborare cu domnia sa de-a lungul anilor. Aș dori să-i mulțumesc explicit și să-i doresc toate cele bune pentru anii care vin. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, thank you to your committee for uh, treating me well. Mulțumesc, domnule președinte, și eu să mulțumesc uh, pentru colaborarea noastră și sper că și compatrioții Uh, noștri nu vor lua nici uh, o decizie care să vă împiedice să vorbiți cu deputații britanici în viitorul apropiat. best way. Goed, collega's. Laat ons uh, beginnen. We hebben al wat uh, tijd. Stimați colegi, haideți să reluăm ședința noastră. Am pierdut deja ceva timp. Și Există și unele dificultăți legate de timpul de lucru al interpreților. Am eh, auzit că există și un acord informal la caz că vom avea nevoie de o depășire. Interpreții ar putea să rămână uh, alături de noi până la ora 6 și 15 minute. Deci, sperăm să ne putem încadra în timp și să încheiem ședința la ora aceea. Eu uh, voi putea să rămân în această sală până la ora 5 și jumătate. Va ă, trebui să discut cu colegii din grupul meu politic listele electorale pentru anul 2014. De aceea ă, voi pleca pentru că e important și ca dat anul viitor să pot fi din nou în Parlamentul European. Doamna Holmeier are la dispoziție 5 minute pentru o scurtă prezentare. Stimate domnule președinte, noi toți știm despre ce este vorba. Este vorba despre imobilele în proprietatea Uniunii Europene și în ultimii ani ne-am străduit foarte mult uh, să existe costuri transparente, în ce privește cheltuielile imobiliare, să fie folosiți banii mai eficienți, să existe o comparabilitate a prețurilor pe piață și, în general, întreaga politică imobiliară a Uniunii Europene ar trebui să fie mai bine coordonată. Și eu cred că, domnule președinte, putem începe cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc și Eh, esențialul s-a spus. Deci, primul nostru subiect pentru această după-amiază va fi prezentat de Marc Moulinio, șef de secție la Comisie, în ce privește infrastructura logistică. Ne va prezenta aspecte legate de administrare, achiziții, leasing, închiriere a clădirilor europene. Marc Muliniu, ai la dispoziție aproximativ 10 minute, te rog. Nu. Da, am pregătit această prezentare în franceză, dar uh, demonstrația în PowerPoint este în engleză. Deci, a trebuit să facem o selecție. 10 minute nu este un interval uh, foarte mare pentru a prezenta lucrurile, dar uh, sigur că uh, trebuie să descriu puțin sarcinile comisiei pentru că suntem un utilizator important la Bruxelles. Avem aici o subdiviziune pentru diversele lucruri. Anumite clădiri se află în totalitate în proprietatea noastră, după aceea există și acorduri de viitoare achiziție, în clipa de față suntem chiriași și există și un uh, uzufruct mă puteți urmări. Important este următorul aspect. În legătură cu spațiile noastre, avem 150.000 de metri pătrați, um, clădiri mai vechi de 20 de ani și 240.000 de metri pătrați uh, închiriați, care uh, în 2025 uh, vor expira. Am spus în repetate rânduri că nu a existat o creștere semnificativă din 2008 începând. Există și alte funcții uh, care uh, nu au fost menționate. 126.000 de metri pătrați sunt centre de conferință, spații de conferință, dar și instituții pentru îngrijirea copiilor și multe altele câteva provocări aflate în fața noastră pentru anul următor și pentru anii care urmează o reducere cu 5% a personalului. Pe de altă parte și numărul de uh, metri pătrați uh, la dispoziția noastră trebuie să fie redus. În ce privește gestionarea și delegarea programelor la agențiile executive, uh, există o schimbare în uh, schema de personal. Trebuie să existe o mai bună utilizare a suprafețelor. Sigur că ați uh, văzut că există mare parte de clădiri importante, dar care necesită activitate de renovare și, uh, bineînțeles, că este nevoie de o planificare bugetară corespunzătoare. Și, bineînțeles, că există și o nouă directivă energie și uh, trebuie să ținem seama de o serie întreagă de elemente. Iar în ce privește valorificarea la maximum a banilor, sigur că trebuie să și am confirmat asta și în publicarea strategiei noastre imobiliare pentru anul 2007, trebuie să avem o abordare multipolară în ce privește cartierul european și estimăm că ea va permite o mai mare concurență pe piață și ca atare prețuri mai bune. Inclusiv trebuie să facem prospecții în afara Bruselului pentru că uh, trebuie să ținem seama de constrângerile financiare. Iar în ce privește locul unde ne aflăm, există o mare concentrare a clădirilor pe Rue de la Lua, după cum puteți vedea, deci în centrul Bruselului și există doi mari poli care sunt deja în exploatare, Rue de Genève și Beaulieu. Deci uh, sunt ceva mai îndepărtate. Altele, element în legătură cu exploatarea la maximum a banilor, există tipurile de contract, există deci, închirierile normale care ne permit o mare flexibilitate, uh, Inconvenientul este că, bineînțeles, trebuie să plătim taxe, pentru că uh, și proprietarul uh, este plătitor de taxe. După aceea, există posibilitatea de a achiziționa imobile. Aici există o serie întreagă de avantaje. Aici, uh, la nivel PPI, nu e nevoie de taxe și există și alte obligații suplimentare inclusiv legate de mentenanță. A treia posibilitate, uzufructul. Aici uh, putem folosi avantajul PPI de neplătitor de taxe și care ne permite o flexibilitate în măsura în care contractul este încheiat pe termen lung, pe perioade de 27 de ani. Aș spune două cuvinte aici și trebuie să ne aflăm în continuare în căutarea unor imobile care să nu implice costuri foarte mari și care să nu necesite nici activități costisitoare de renovare. Alte elemente în aceeași perspectivă noi am creat un OIB în 2003 și este nevoie de profesionalizarea echipei de negociatori. Pentru că um, acum, încet, încet, um, noi suntem priviți ca un negociator uh, și nu ca o vacă de mulți, cum eram priviți anterior inclusiv în ce privește cele trei formule, închiriere, achiziție sau usufruct. Alte elemente importante, în trecut ne aflam în situația în care uh, oferta privată uh, era destul de bogată în imobile, aveam o posibilitate de selecție destul de mare. Acum, acum ne aflăm într-o situație de criză financiară, există o cerere mai mică, există și uh, o serie întreagă de constrângeri uh, legate de uh, protecția mediului înconjurător, inclusiv din perspectiva energetică. Câteva cuvinte legate de transparență, am publicat de politică imobiliară, care este susținută de către comisie, Există uh, și uh, cea care a fost elaborată în 2007 și care este în vigoare. În 2008 am dezvoltat o metodologie privind prospectarea și negocierea pentru uh, clădiri și există și publicarea unei note din notițe în presă în legătură cu acțiunea pe care urmează să o întreprindem, astfel încât să ni se facă prezentări care pot fi interesante. În ce privește uh, reducerea costurilor, spuneam că și suprafețele trebuie să fie reduse cu 5%, pentru că 40% uh, de la o 80% din costuri eh, practic eh, decurg din eh, suprafețele pe care lucrăm. Deci trebuie să ne organizăm astfel încât să achiziționăm imobilele care să ne permită și transferul de personal conform planificării noastre, astfel încât, într-o manieră lineară, odată cu reducerea personalului, să putem reduce și suprafețele ocupate. În ce privește rambursarea anticipativă a capitalului, noi renegociem uh, cu regularitate contractele de închiriere și abandonăm de preferință acele clădiri care erau mai scumpe, preferându-le pe cele mai uh, ieftine, bineînțeles, ținând seama și de utilizarea cât mai eficientă a spațiului, conform criteriilor noastre de necesitate câteva vorbe suplimentare în legătură cu economisirea cheltuielilor din perspectiva uh, energiei și facturii la energie. Avem cam 16 milioane de euro pe an pentru căldură, pentru încălzirea uh, clădirilor și sigur că este un calcul pe ansamblul de metri pătrați la dispoziția noastră și ținem seama inclusiv de agențiile pe care le administrăm. În ce privește performanța energetică, Bineînțeles că respectăm legislația. EMAS-ul în clipa de față este foarte decis în acest punct de vedere și pregătim o directivă inclusiv în ce privește suprafața. Câteva elemente acțiuni pe termen scurt, ce putem face în cadrul bugetului afectat pentru politica noastră imobiliară. Deja a avut loc o reducere cu 24% a costurilor la energie din anul 2000 până în prezent și Bineînțeles că încercăm în continuare să facem economie. Acesta este un grafic care vă uh, permite să vedeți uh, evoluțiile pe uh, suprafața pe care o administrăm și vedeți că și aici, din perspectiva metrilor uh, există o evoluție pozitivă. Acțiunile. Noi am început să să facem o auditare energetică conform directivei europene și pentru a putea să respectăm legislația. Deci va trebui să uh, facem un audit la un interval de uh, trei ani. În ce privește uh, clădirea Berlemont s-a făcut și există alte patru acțiuni de auditare care se află în curs. Deci, uh, este vorba de inovarea imobilelor care se află în proprietatea noastră, de relocarea persoanelor care se află în imobile și, bineînțeles, că trebuie să ținem seama de constrângerile bugetare care ne sunt impuse. Sper că am respectat cele 10 minute și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Ik uh, vind dat u dat keurig gedaan hebt op een uh, beperkte tijdspanne. We hebben uh, heel veel... Cred că ați uh, reușit foarte bine să vă încadrați în timp. Am primit foarte multe informații și îi dau cuvântul doamnei Oliri, care este șefa biroului Comisiei pentru Infrastructură și Logistică. Ne va vorbi despre politica imobiliară din Luxemburg. you. Um, just a comment to show... Vă mulțumesc. Iată, slide-urile mele vor fi în franceză și eu voi vorbi în engleză. Ei, iată, ne-am încurcat eu și colegul meu, dar nu contează. Nu avem mult timp la dispoziție, prin urmare dați-mi voie să vă spun că Oficiul de Infrastructură din Luxemburg aplică politicile imobiliare adoptate de către Comisia Europeană, care au fost explicate de antevorbitorul meu. Ne dorim uh, raționalizarea serviciilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personal, îmbunătățirea politicii de achiziții, astfel încât avem uh, valoarea adăugată a investițiilor noastre. De asemenea, ținem cont de impactul pe care politica noastră imobiliară îl poate avea asupra mediului urban și, de asemenea, încercăm să îmbunătățim soluțiile găsite. Am trecut la o îmbunătățire a strategiilor noastre de achiziție, pornind de la rapoartele publicate anual de către Comisie. Bineînțeles, transparența este la mare preț la noi și, de asemenea, cooperăm cu toate instituțiile din Luxemburg. Monitorizăm permanent uh, piața imobiliară pe baza unor rapoarte semestriale care sunt uh, publicate de marile agenții imobiliare din Luxemburg. Ne întâlnim adeseori cu uh, profesioniști și folosim grupul interinstituțional privind politicile imobiliare pentru a ne asigura că cu toții înțelegem același lucru în ceea ce privește evoluțiile pieței imobiliare din Luxemburg. Și ce se întâmplă din acest punct de vedere? Două cartiere în care ne-am impli, im, ne-am, ne-am construit, ne-am ne-am construit uh, sau uh, închiriem uh, loc, clătiri Uh, deci există două astfel de cartiere pentru care prețul mediu este unul relativ de al chiriilor pe metru pătrat este relativ scăzut, 40 respectiv 26 de euro. Statul luxemburghez este un uh, actor foarte important. De ce? Pentru că deține practic uh, zona Kirchberg din Luxemburg și colaborăm strâns cu autoritățile Ducatului, pornind de la decizia luată în anii anii 60 sau 70, dacă mi-amintesc bine. Costul uh, terenului în această zonă este într-adevăr ridicat, însă autoritățile luxemburgheze au grijă ca instituțiile europene să nu sufere de pe urma acestui preț ridicat. De asemenea, în Luxemburg, actualmente, perspectivele de construire a unor noi edificii sunt cam sum, sumbre. Prin urmare, trebuie să ne uh, să ne adaptăm acestei situații, cu atât mai mult cu cât avem un actor, un concurent foarte, foarte important și anume instituțiile financiare. Deci spuneam că în Beș și de asemenea în Kirchberg suntem implantați în Luxemburg. Avem o nouă clădire care se construiește în Luxemburg și anume Jean Monnet 2 și odată ce această clădire va fi finalizată, vom renunța la câteva dintre clădirile pe care le deținem deja și anume Euroforum sau Hightech. Spuneam prea bine că colaborăm strâns cu celelalte instituții, avem un bun, un bun parteneriat cu statul. Spre exemplu, uh, terenul uh, folosit pentru construcția Jean Monnet 2 va fi uh, donat practic în, în schimbul unui singur euro de către statul luxemburghez instituțiilor europene și uh, prețul real al acestui real ar fi undeva la 300 de milioane de euro. Dar care sunt slăbiciunile uh, cu care ne confruntăm? Nu avem o viteză de reacție prea bună din pricina, din pricina procedurilor uh, foarte anevoioase. Uh, nu reacționăm prea bine la ceea ce se întâmplă pe piață. Și de asemenea, instituțiile europene sunt concentrate, după cum vă spuneam, în doar două regiuni din platoul acesta Kirchberg. Dar ce am mai făcut noi? Am încercat să reducem costurile la energie în clădirile pe care le deținem. N-am prea avut uh, N-am prea avut succes pentru că Jean Monnet, clădirea Jean Monnet a fost construită în 1975, <clears throat> prin urmare nu prea putem face mare brânză pentru a reduce costurile la energie pe acest uh, proiect și tocmai de aceea, iată, uh, am investit foarte mult în uh, clădirea care va înlocui acest Jean Monnet Um, am primit uh, acordul instituțiilor uh, legislative în 2012, acordul pentru construcția acestui Jean Monnet II, iar în, acest, uh, în această clădire vor fi concentrate vreo 3100 de persoane, de personal, și aceste persoane, acest personal va putea să-și desfășoare activitatea în condițiile cele mai bune de lucru. De asemenea, noua clădire va fi eficientă din punct de vedere uh, energetic. Uh, de asemenea, concentrarea personalului în acest uh, loc va duce la scăderea tuturor costurilor adiacente și astfel vom reuși, într-adevăr, să să ne asigurăm că investițiile făcute în acest nou proiect imobiliar vor fi amortizate cât mai curând cu putință. În uh, încheiere, e drept că În Luxemburg avem un spațiu de 156.700 de metri pătrați, 85% din acesta este spațiu de birou, 11% pentru troica, 3% spații de conferințe, săli de conferințe și circa 1% logistică. În momentul de față închiriem circa 84% din spațiul pe care îl ocupăm în Luxemburg. Uh, 16% uh, cei 16% rămași uh, sunt uh, practic obiectul unui contract care oferă posibilitatea de a cumpăra respectivul, uh, respectiva locație și odată ce Jeanul de 2 va fi finalizat, cu siguranță raportul acesta al nostru se va fi îmbunătățit. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumim și noi. Iată, m-am așezat aici pentru că văd totul mai bine și aud totul mai bine din această poziție. Totul a fost extraordinar de interesant și de asemenea succint. Trecem acum la următorii doi vorbitori aceștia vor, aceștia vor vorbi despre perspectiva uh, privată care trebuie să fie uh, luată în considerare în contextul acesta al politicii imobiliare europene. Cine va vorbi? Domnul, domnii Vincent, Vincent Quarton și Jean-Michel Mersemans. Acești doi domni ne vor oferi perspectiva privată. Chiar dacă sunteți doi, aveți doar 10 minute la dispoziție. Mulțumim, este o adevărată onoare pentru noi să fim aici pentru a avea această dezbatere referitoare la politica imobiliară. În calitate de actor important pe continentul european și în special pe piața belgiană și piața europeană, dumneavoastră ne-ați pus trei întrebări importante. În primul rând, să vedem dacă Achiziția de bunuri imobiliare este în continuare cea mai bună soluție pentru instituțiile europene, în special ținând cont de contextul economic și financiar, care, bineînțeles, are un impact foarte clar asupra pieții imobiliare și a cartierului european și, în al doilea rând, care este impactul pentru Bruxelles, nu doar din punct de vedere al creșterii, ci în special din punctul de vedere al performanței chiriilor, să vedem dacă acestea nu s-au umflat, să zic așa, în mod artificial prin prezența instituțiilor. Operațiunile noastre în Benelux ne-au permis să răspundem la prima întrebare și, în concluzie, am să las pe colegul meu să răspundă la ultima întrebare. Pentru că dânsul este specialist pentru cartierul european, în ultimii 15 ani a urmărit îndeaproape marile operațiuni ale instituțiilor europene la Bruxelles o primă întrebare, dacă să cumpărăm sau nu, dacă să facem investiții sau nu la Bruxelles. Iată, o întrebare simplă cu un răspuns la fel de simplu. Bineînțeles, este inteligent să facem investiții pe piața din Bruxelles, pentru că este o piață internațională, transparentă și, prin urmare, cu o mare stabilitate. Răspunsul este clar, în special pentru investitorii în domeniul imobiliar. Este adevărat că există o valoare adăugată care se poate crea la Bruxelles, însă nu trebuie subestimat potențialul de creare de valori la Bruxelles, pentru că, în ciuda profilului său internațional, acest oraș reprezintă o piață destul de stabilă și, în al doilea rând, dacă spunem investiție, spunem și risc și e clar că atunci când există riscuri, există perdanți și câștigător. Deci există performanțe pozitive pentru unii, dar din păcate există și investiții mai puțin fericite. Mă gândesc în special la ce s-a întâmplat în anii 60-70 și în ultimii ani valul irlandez, cum a fost numit. Deci există și riscuri și pentru a face investiții bune în sectorul imobiliar e nevoie de competențe din punct de vedere al expertizei, expertiză fiscală, juridică, tehnică și un alt punct important pentru instituțiile europene e nevoie nu doar de o viziune strate strategică, ci și o finanțare pe termen lung, pentru că, în primul rând, sectorul imobiliar înseamnă finanțare pe termen lung. Și un alt element important este să existe o libertate maximă față de uh, chiriaș, față de locatar. Deci, investițiile la Bruxelles, din punctul acesta de vedere, este o chestiune bună. Deci, este o întrebare la care răspunsul este afirmativ. Cred că există motive suficiente, specifice, pentru ca Europa să se dezvolte la Bruxelles printr-o politică de achiziții clară în ultimii 20 de ani. Aceasta din motive fiscale și nu vorbesc aici de Uh, taxele notariale, funciare și așa mai departe, ci și din punct de vedere al controlului bugetar, pentru că aceasta aduce o creștere a suprafeței, a metrilor pătrați uh, cumpărați. Este important din punct de vedere al coerenței instituționale, deci destui, destule motive pentru a avea o astfel de politică la nivelul european. Avem nevoie însă de o politică de achiziții și nu una de închiriere Aici răspunsul depinde de structurile operaționale, pentru că din acest punct de vedere poate nu era neapărat nevoie să fii proprietar. Poate că o poziție pe termen lung ar fi răspuns de asemenea la nevoile imobiliare și la serviciile operaționale pe care trebuia să le faceți. Am să dau după aceea cuvântul colegului meu, pentru a vă da mai multe răspunsuri și în special să vă prezinte concluziile, pentru că noi într-adevăr considerăm că pe piață a apărut o adevărată nouă provocare. Pierre, te rog, da, iată ce se întâmplă pe piața imobiliară la Bruxelles. Observați aici pe graficul din stânga sus că din 2007-2008 în uh, urma dificultăților economice, prețurile n-au mai crescut. De asemenea, se observă și participarea europeană în jur de 21% de medie în ultimii 10 ani. Observăm de asemenea stabilitate la nivel anual. O bună parte a chiriilor plătite sunt sub uh, media chiriilor fixate la nivel oficial și indexate. Deci asta în funcție, bineînțeles, și de cartierele căutate. Rata apartamentelor disponibile sau a suprafețelor disponibile. Această rată este destul de ridicată la periferie, deci în regiunile descentralizate, însă la nivel central avem o tendință descendentă și ne așteptăm ca până la sfârșitul anului rata disponibilității să fie sub 6%. Asta înseamnă, așa cum spunea domnul Molineu, că um, capacitatea de a alege în uh, centru va fi redusă. Și ultimul grafic vă arată că în anumite cartiere se reîncepe construcția de birouri, dar pentru anii 2014-2015 avem în ofertă încă 200.000 de metri pătrați care au fost construiți pentru a fi închiriați pe piață. Dacă comparăm această situație cu ce se întâmpla în 2004, uh, unde am avut 550.000 de metri pătrați într-un singur an, vă dați seama că există o lipsă de proiecte, practic. Să vedem ce se întâmplă cu birourile din Bruxelles. În 30 de ani s-a dublat acest spațiu. S-a ajuns de la 6 milioane uh, de metri pătrați la 13 milioane din anii 80 până acum. Prezența europeană la Bruxelles a crescut și e vorba aici și de chirii, iar aceasta n-a dus la o creștere a prețurilor la chirii, lucru pe care îl puteți observa în graficul din stânga. Chiriile rămân oarecum stabile și în dreapta observați că suntem pe locul al nouălea în ceea ce privește uh, prețurile, mult după orașe precum um, Barcelona, Lisabona, Praga și așa mai departe, care sunt orașe afectate de criza economică mult mai mult decât uh, Bruxelles. Europa are o poziție destul de bună în cadrul negocierilor, pentru că dacă observăm media marcată în acest grafic, linia roșie arată că prețurile în general sunt sub 200 de euro pe metru pătrat, ținând cont aici de posibilitatea de recuperare a TVA-ului din partea statului, dar oricum este vorba de o rată destul de inferioară față de plățile care se fac în sectorul privat. Care sunt problemele care ne așteaptă pe viitor? În primul rând, a construi pentru Europa înseamnă uh, niște produse destul de scumpe, Uh, există două soluții, fie produse standard, fie produse mai scumpe. Și acestea sunt întrebări pe care uh, și le pun mulți dezvoltatori imobiliari. Există o parte importantă care nu este ocupată de către comisie și acest lucru este important pentru că uh, nu există alți interesați mari pe piață cu excepția uh, Comisiei. Există și o tendință de centralizare uh, spre cartierul Leopold și nu în alte cartiere, cum ar fi Gardemidi sau alte cartiere. Amenințări pentru viitor. Există riscul ca construcțiile să devină din ce în ce mai scumpe, negocierile în domeniul urbanismului sunt din ce în ce mai dificile și vor avea nevoie de din ce în ce mai mult timp. Considerăm, pe de altă parte, că dacă nu se iau măsuri din partea actorilor implicați, până la urmă piața va duce lipsă de mari proiecte disponibile la Bruxelles. Iată concluziile pe care doream să vi le prezint. Și am să dau cuvântul lui Vincent pentru concluzii. Mulțumesc câteva secunde doar. Într-adevăr, este un moment propice pentru Uniunea Europeană, ținând cont de profilul Bruxelului, capitala Europei, în ceea ce privește piața imobiliară și piața imobiliară. În ultimii 20 de ani s-a reușit uh, să se mențină o piață stabilă, durabilă, politica de achiziții a avut foarte mult sens și în ziua de asta se pune problema de a ști cum se poate consolida poziția instituțiilor europene în domeniul imobiliar. Un lucru e clar, e nevoie de o politică nu atât de achiziții, cât o politică pe termen lung, care să țină cont de noile cerințe ale Europei, de tehnicile existente, fără a pune în pericol stabilitatea pieței. Credem că Europa se află astăzi în fața unei adevărate provocări. În primul rând, cerințele în ceea ce privește transparența, durabilitatea sunt din ce în ce mai mari. În al doilea rând, ținând cont de uh, reducerea numărului de proiecte noi, și, pe de altă parte, există un proces de îmbătrânire a imobilelor existente. Deci e nevoie de reînnoire, o reînnoire a spațiilor imobiliare într-un termen destul de scurt, ținând cont de bugetul existent și, bineînțeles, soluțiile nu sunt simple, dar o bună parte a acestor răspunsuri se află în politicile instituțiilor europene, în politica de achiziții care trebuie regândită o politică care ar permite repunerea pe piață anumitor bunuri imobiliare și, pe de altă parte, o politică care să ne aducă beneficii tuturor. Iată, domnule președinte, sper că am reușit să ne încadrăm și acum suntem la dispoziția dumneavoastră pentru alte întrebări. Eh bien, un grand merci. Uh, Mulțumim foarte mult. Sunt colegi care au întrebări? Doamna Holmeier a spus că va lăsa întâi membrii să pună niște întrebări. Doamna Gresle. Natürlich. Aș vrea să mulțumesc, este foarte interesant ceea ce a spus până acum. Am o întrebare adresată reprezentantului reprezentanților Comisiei, pentru că din partea Comisiei a venit propunerea de reducere a personalului cu 5%. Nu noi am cerut așa ceva. Dar dacă s-a propus, se va duce la îndeplinire. Care vor fi urmările acestei reduceri de personal și în ce interval de timp asupra politicii imobiliare? Ceea ce ni s-a prezentat, găsesc că este foarte interesant. De aceea, Monica, îți mulțumesc că ai organizat atât de bine această audiere dacă spuneți că există și mobile care sunt învechite, cred că relativ repede ar trebui să fie luate măsuri. Deci ce ar trebui să se întâmple pentru ca noi mai devreme sau mai târziu să nu ajungem să lucrăm pe un șantier? Danke, ehm, Frau Hohlmeier. Mulțumim, doamna Holmar. Um, ich wollte gerade auf den Let Vroiam să mă refer la ultima intervenție. Era foarte interesant ce s-a spus. V-am înțeles corect dacă în ultimii 1-2 ani, în timpul crizei, prețurile au scăzut și poate că și în anul următor prețurile uh, vor fi mai scăzute. Deci dacă uh, s-a avut în vedere un schimb de birouri, găsiți că este uh, avantajos pentru noi, pentru că ar putea să aibă un efect semnificativ asupra nivelului chiriei pe care Comisia sau alte instituții l-au deplătit. Ian Mulder dorește și el să intervină. Uh, simple question. You have three samples. Domnule Mulder, o întrebare simplă. Sunt uh, trei zone în care se concentrează instituțiile um, la Bruxelles, și anume zona Schumann, Genevra Stat și Beaulieu. Asta la Bruxelles. Dacă am înțeles eu, Schumann este de departe cea mai scumpă zonă. Este zona cea mai uh, aproape de uh, Uh, finalizare, să spunem, și v-am, v-aș întreba ce se întâmplă în celelalte două locuri și apoi în ceea ce privește energia și costul pentru energie, eficiența, mă preocupă acest lucru, mă trezesc în, în mijlocul nopții și văd că toate luminile sunt aprinse, ceea ce înseamnă că zelul uh, eurocraților știm deja că e proverbial, dar uh, mă întreb dacă este necesar să vedem luminile aprinse la toate etajele până la miezul nopții, așa. Poate că ar trebui să se creeze un sistem automat, astfel încât atunci când nu mai e nimeni în clădire să se stingă luminile. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, ik heb eigenlijk een vraag, omdat ik heb gezien dat... Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Eping? Am văzut că piața de la Bruxelles este relativ stabilă în ceea ce privește prețurile și că acea clădire de pe râdul Aloa, clădirea domnului Ivan Rompuy, cum mi se spune, va depăși bugetul alocat destul de mult. Se pare că va costa cu 100 de milioane mai mult decât se prevăzuse. Și atunci eu aș fi vrut să vă întreb când se va termina această furie a construcției, mai ales dacă ne gândim și la scăderea numărului de funcționari. Uh, pe de altă parte, numărul de clădiri se tot înmulțește. Când vom pune un capăt acestei um, febre a construcției? Știm că pentru BCE clădirea de la Frankfurt uh, uh, fusese estimată la 800 de miliarde și până la urmă a ajuns la 1,3 uh, miliarde. Știu că um, această problemă este destul de gravă atunci când uh, Europa este în criză. Mulțumim! Domnul președinte, după această dezbatere vom avea un uh, punct specific pe ordinea de zi. Domnul Radenauer ne va prezenta politica imobiliară a Consiliului și cred că dumnealui deja poate să-și noteze întrebarea pe care ați adresat-o mai devreme, pentru că se referă mai degrabă la Consiliu. Doamna Gresle vrea să intervină din nou. După care voi da cuvântul doamnei raportor, care și ea o întrebare, după care vom auzi reprezentanții Comisiei și cei ai sectorului privat. Cei doi domni spuneau că standardele pentru clădirile europene ar fi mai înalte decât standardele aplicate în cazul uh, clădirilor obișnuite. E bine, dați-mi voie să vă întreb la ce anume vă referiți, ce înțelegeți dumneavoastră prin aceste standarde superioare, pentru că eu una nu le văd. dat ik in een zeer behoorlijk huis woon, goed, sterk gebouwd, <laughs> zeker. Domnul președinte, eu vă spun că eu trăiesc într-o casă zdravănă, solită, din 1898. Se rămâne încă în picioare și uh, se prezintă bine. Doamna Homer. Să știți că uh, și eu trăiesc într-o clădire veche, bruxeleză, și avem mari probleme cu furnizarea apei acolo. Apa nu nu urcă pe țevi și mai curge pe aici, pe acolo, pe acolo pe unde nu trebuie. Deci standardele standardele înalte, sincer, sinceră să fiu, nu le prea înțeleg nici eu, dar dați-mi voie să adresez și eu o întrebare comisiei. Comisia explica că în Bruxelles avem uh, o mulțime de uh, clădiri europene care sunt deja învechite. S-a vorbit de asemenea despre posibilitatea construirii unei clădiri uh, noi pentru uh, Comisia Europeană. Și eu vreau să întreb, uh, care va fi politica pe viitor? Se dorește închirierea, exclusiv închirierea pe viitor, construirea de noi clădiri pe viitor sau ce? Că deocamdată nu-i prea clar. Domnul președinte, multe întrebări. Haideți să dăm mai întâi de toate cuvântul reprezentantului Comisiei. Deci, Cine vrea să vorbească primul? Aveți cuvântul. Donc, euh, la première question... Mulțumesc, domnule președinte. La prima întrebare, în ceea ce privește reducerea personalului, e bine, cred că e destul de explicat uh, cum stau lucrurile, dar e greu de executat. 5% uh, această reducere va fi între 2013-2017 și uh, noi trebuie să reducem și uh, numărul de metri pătrați în sistem prorata, pro proporțional. Dar, în practică, este foarte greu, pentru că nu putem să tăiem o bucată dintr-o clădire și după aceea să ne organizăm astfel încât să putem să radiem uh, întregi clădiri. Dar um, încercăm în acest moment să facem un, uh, o planificare pe termen lung, astfel încât să includem această diminu- diminuare a personalului. Cât despre calendar, v-am spus, este între 2013-2017 și apoi în 2017-2018 vom vedea această curbă descendentă, dar probabil că vor exista câteva oscilații uh, în ceea ce privește clădirile pe care le vom închiria sau la care vom renunța. Cât despre întrebarea continuați să investi, dacă să continuăm să investim sau că, să cumpărăm în cartierul Schumann sau în celelalte zone mai din afară, la Bolios și Genève, E bine, ce am încercat noi să spunem a fost faptul că decizia depinde de la caz la caz. Sunt anumite elemente care sunt um, favorabile în a, în a rămâne în acest cartier, pentru că e mai ușor să fii uh, alături de clădirile principale, reprezintă un fel de confort din punct de vedere al funcționării. Apoi mai sunt alte argumente contra, să spunem că este mai scump și desigur că de aceea am vrea să păstrăm și această posibilitate a unor uh, concurențe, a unor alte zone Uh, concurente, astfel încât să păstrăm cumva o presiune asupra prețurilor în cartelul uh, european, care va beneficia nu doar uh, Comisiei Europene, ci și celorlalte instituții. Că despre energie. Acum nu știu dacă vă referați la clădirea Comisiei, pentru că vă pot garanta că tocmai asta fac um, echipele mele în acest moment, tocmai în, înlocuiesc uh, sistemele de iluminat cu unele care detectează prezența, uh, nu știu exact uh, dacă peste tot s-a implementat, dar îl facem în acest moment și mecanismul după o anumită oră uh, stinge toate luminile. Bun, e adevărat că mai sunt și excepții, pentru că uneori niște echipe, uh, mai ales când s-a făcut reforma statutului, de exemplu, a trebuit să rămână până seara târziu și, bineînțeles că în astfel de situații am păstrat lumini aprinse pentru că e mai greu să lucrezi când nu ai lumină cât despre normele mai, standardele mai ridicate decât cele aplicate de statul belgian. Cred că e o manieră cam sintetică, cam simplistă de a explica lucrurile. Dar dacă vorbesc în numele comisiei, adesea se face trimitere la un manual al clădirilor, să spunem. Acolo se um, enumeră toate cerințele de care are nevoie comisia pentru a funcționa într-un anumit um, imobil. Uh, și atunci dezvoltatorul clădirii respective trebuie să includă aceste um, lucruri. Unele pot să îndeplinească condiție sau nu, că e vorba de cabluri, că e vorba de uh, pereți. Uh. Există câteva norme generale, dar și unele care se referă în mod specific la echipamentul, la um, uh, uh, partea materială necesară pentru ca instituția noastră să poată funcționa. Dar uh, uh, dacă acest lucru a dus la o creștere a prețurilor, pe de altă parte am avut vorba de clădiri pe care am putut să le folosim de la bun început. Uh, pentru că dacă am luat, am achiziționat clădiri care nu sunt astfel echipate și a trebuit după aceea să le echipăm, s-ar pierde timp, s-ar pierde și acolo fonduri financiare. Cred că am parcurs întrebările, sper să nu fi uitat nimic. Mulțumesc! Dank u. Um, de heren van de privé? Ja. Mulțumim. Acum, domnii din sectorul plicat. Pardon, sorry. Monsieur le Président, pour nous, il est bien sûr... Domnule președinte, nu este greu pentru noi să Uh, luăm o poziție între utilizatori și cei care dirigează politica de, achiziție, de achiziții imobiliare, dar ce vă pot spune că această tensiune reflectă foarte bine uh, tensiunea um, um, cu care se confruntă orice client atunci când este captiv, când trebuie să-și facă în funcție de acest lucru strategia de achiziții. Și apoi se pun o serie de, acum să răspund la întrebări, că despre reducerea de personal. E foarte greu să găsești o flexibilitate când e vorba de cărămizi. Și atunci trebuie să se găsească o tipologie foarte bună între închirieri, uzufruc și um, cumpărare, astfel încât să uh, poți să gestionezi clădirile atunci când se modifică dimensiunea personalului. Cât despre localizare, dimensiunea aceasta, e bine, această mm, condiție este cerută de orice client. Dar când vine vorba de instituții, e o situație foarte ă, specifică. Este vorba de un cartier anume, de clădiri cu o dimensiune deosebit de mare. Mai sunt și anumite specii, mm, condiții specifice în ceea ce privește durabilitatea, lucru normal pentru că trebuie să se dea un exemplu uh, vis-a-vis -vis de piese, ei bine, toate aceste norme impuse fac ca gestionarea clădirilor să fie una greu de făcut. Cine își dorește flexibilitate, ă, trebuie să se gândească că poate compromisul ar fi să fie poate mai puțin proprietar al portofoliului imobiliar. Și acum îi vă dau cuvântul colegului meu. Da, ce face ca o clădire să fie mai scumpă când e vorba de speculații? Uh, ei bine, e vorba de faptul că un uh, dezvoltator uh, trebuie să opteze pentru diverse tipuri de șasiuri, pentru diverse măsuri. S-ar putea ca, până la urmă, um, Comisia să nu folosească um, um, clădirea respectivă, șasiurile până atunci, în acest caz, uh, n-ar trebui să fie decât unele fixe sau modulele respective nu s-ar potrivi pentru alte utilizări decât cele de către comisie. Și atunci, prin astfel, în astfel de alternative, s-ar face economii. E bine, lucrurile se complică când e vorba de șasiuri, de module, de dimensiunea ferestrelor. E bine, la aceasta se mai adaugă și normele BREAM, care se referă la eficiența energetică, deci clar trebuie să s-ar putea face economii dacă s-ar uh, face o preestimare, o solicitare prealabilă în ceea ce privește condițiile clădirilor. Hai că iau, da. Blij met de antwoorden? raporteur? Mai dorește cineva să intervină? Doamnă raportoare, mai aveți o întrebare la care nu s-a dat răspuns. Comisia nu a răspuns răspuns dacă se va orienta spre renovare, închiriere sau achiziție, ă, pentru că ă, ar trebui poate prea multe clădiri renovate. Iar în legătură cu mari, marile proiecte care se aflau în centrul atenției, nu știu care este stadiul. Oui, je m'étais rendu compte. Da, Îmi cer scuze că am uitat să răspund la această întrebare. Bun. Sigur că există mari proiecte despre care se vorbește eh, și proiectul la care vă referiți dumneavoastră se află în expectativă să vedem dacă vom dispune de eh, capitalul necesar pentru că ă, sigur că sunt ă, probleme legate de avizele de urbanism, nu știm dacă este fezabil sau nu să realizăm acest proiect. Da, putem să ne facem deja câteva idei în legătură cu ceea ce este posibil să dezvoltăm. În momentul în care vom obține vizele, vom trece la fapte. Există diverse variante de realizare, inclusiv din punct de vedere economic. Va trebui să demarăm lucrările în momentul în care apar aprobările. Un alt element în ce privește mobilitatea, um, faptul că uh, Rue de la Lua în clipa de față este foarte aglomerat, uh, trebuie să uh, vedem dacă aici nu se va cre- putea crea un mediu ceva mai agreabil. Sigur că din acest punct de vedere va trebui să ne renovăm, să ne regândim proiectele de renovare. Iar în ce privește clădirile care se află în proprietatea noastră și uh, care uh, de fapt sunt depășite ca durată de viață, sigur că vom uh, face o analiză de la un imobil la altul pentru a vedea și unde putem muta personalul pentru a începe activitatea de renovare astfel încât uh, lucrurile să poată să se desfășoare și în baza uh, a ceea ce convenim cu autoritățile bugetare. Sper că prin acest răspuns am putut să vă ofer lămuririle așteptate. Președintele, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Dacă nu putem încheia discuțiile pe marginea acestui punct, doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor, am primit informații importante și aștept da acum cuvântul domnului Radauer pentru a ne spune ceva despre politica imobiliară a Consiliului. Este director adjunct privind protocol, conferințe, imobile, logistică la nivelul Consiliului. Avem și noi. Ă, este o prezentare fără PowerPoint, deci pot să rămân pe locul meu. Vă rog. Aveți cuvântul. Întrebările le-ați auzit deja. Este vorba despre iPhone Fan rompoi. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că îmi dați ocazia să spun ceva despre politica imobiliară a Consiliului și și al Consiliului European eh, în cadrul politicii imobiliare europene generale. Strategia imobiliară pe termen lung a Consiliului eh, a fost configurată eh, în paralel cu nevoile care au apărut Începând din anul 2002, consiliile au loc la Bruxelles și nu în țările care dețin președinția. Asta a creat mirare în acele state care dețin președinția. Pe de altă parte, a fost nevoie de investiții în uh, infrastructura sălilor de conferință. Au apărut și alte modificări în baza tratatului de la Lisabona. Consiliul European a devenit și o nouă instituție prin persoana președintului Consiliului și uh, a avut loc și extinderea Uniunii Europene în anul 2013 prin aderarea Croației. În tratat se spune că în uh, acord cu principiul Ehm, trebuie să dispunem de o structură de susținere pentru aceste instituții un alt criteriu al uh, politicii imobiliare a fost principiul unui management financiar sănătos, al unei analize uh, costuri, venituri și instituțiile au formulat necesitatea ca aceste clădiri ale Consiliului să fie în vecinătatea altor instituții uh, europene uh, pentru a se evita marile distanțe care ar trebui parcurse pentru a se câștiga timp în relațiile dintre persoane și uh, din punct de vedere organizațional trebuie să fie clădiri accesibile delegațiilor pentru că noi uh, organizăm câteva mii de reuniuni multilaterale în fiecare an. De aceea, uh, problema accesabilității, inclusiv uh, pentru clădirea Rompoi Schumann, este importantă, pentru că trebuie să existe și o, un punct de contact cu uh, liniile transportului public. În ce privește suprafețele de care dispunem. Avem trei clădiri la dispoziția noastră. Justus Lipsius, care în uh, dispune de 240.000 de metri pătrați și există clădirea Lex din 2007 și construim, acum de fapt belgienii uh, construiesc acum clădirea Europa, fostul Residence Palace, care va umple spațiul care era gol între clădirile Justus Lipsius și Lex, creând în felul acesta o continuitate. Clădirea Europa va avea peste 70.000 de metri pătrați, uh, spații de reuniuni. Și este de asemenea important să știm că nu doar președintele Consiliului European și al serviciilor sale trebuie să dispună de spațiu, ci și trebuie să existe uh, locuri adecvate pentru reuniunile de lucru ale Consiliului European, pentru coreper. Spațiile uh, trebuie să poată fi folosite, deci, pentru grupurile de lucru. În cadrul activității cotidiene, noi vom avea și întâlniri la nivel înalt, multilaterale și bilaterale, pe care Uniunea Europeană le organizează inclusiv cu state terțe, deci acest lucru se va întâmpla în 2014 pentru prima dată, va fi uh, reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Africa și pentru organizarea unui asemenea eveniment la un centru de reuniuni la Bruxelles, care vor fi peste 90 de uh, diverse delegații, uh, este foarte important și vom putea uh, organiza această reuniune la nivel înalt în clădirile Consiliului și sperăm ca în felul acesta costurile să fie la jumătatea sumei care ar fi fost necesare dacă am fi uh, închiriat spații de conferință cum procedam până acum. Revenind la această problemă de a exista o suprafață continuă în ce privește clădirile noastre, este o chestiune care ține de eficiența costurilor, pentru că este mult mai ușor să întreții uh, un uh, spațiu comun. Există sisteme de management și mentenanță integrate pentru toate cele trei clădiri, inclusiv protecția împotriva incendiilor și alte uh, servicii. Deci, aceste contracte de mentenanță uh, ne vor costa mai puțin dacă aceste trei clădiri uh, sunt legate între ele, cum sunt Justus Lipsius, Lex și Centrul Europa, decât dacă uh, aceste clădiri ar fi dispersate pe un spațiu mai larg. Cont concepția arhitecturală a centrului Europa este unic. Urmează să devină un fel de simbol pentru acest uh, spațiu european, așa cum este Berlemont pentru Comisie sau clădirile Parlamentului. Va deveni un centru de întâlnire ușor accesibil Fațada va avea și elemente art deco și uh, elemente arhitecturale specifice celor 24 de state membre și cred că vom putea să respectăm și limitele superioare ale cerințelor de uh, protecție a mediului. În ce privește reciclarea, ă, accesibilitatea, apropierea stațiilor ă, transportului public sunt de asemenea simbolice pentru abordarea Uniunii Europene în ce privește această problematică. Consiliul va fi viitorul proprietar al clădirii Europa Convenția pe care am încheiat-o cu statul belgian prevede că această clădire este construită de către regia patrimoniului belgian și ea va urmări executarea lucrărilor, stabilind și prețurile. Ținând seama de stadiul în care ne aflăm cu această uh, construcție a clădirii Europa, după demolarea uh, fostului complex care s-a aflat în acest loc, uh, avem o mică întârziere uh, în ce privește începutul construcțiilor, pentru că s-a constatat că sub clădire uh, era o cantitate mare de păcură, pentru că sistemul de încălzire al Ministerului Belgian care s-a aflat acolo uh, prevedea această cantitate. Deci, în ce privește uh, datele convenite între Consiliu și regie este prevăzut pentru 15 aprilie 2014, dar regia a cerut încă o întârziere de 10 luni pentru a ține seamă de solicitările noastre suplimentare în legătură cu siguranța construcției clădirii și alte cerințe. Costurile eh, din momentul planificării până uh, s-a ajuns la uh, demararea lucrărilor de construcție uh, au apărut noutăți tehnologice eh, la care putem recurge și care au un oarecare impact asupra bugetului. Dar aceste solicitări suplimentare care au fost făcute de către regie nu au fost eh, acceptate de către Consiliu dar răspunsând la o întrebare din partea doamnei Gresle, nu putem exclude faptul că data recepției finale va fi în prima jumătate a anului 2015. După ce construcția va fi finalizată în această prim semestru 2015, urmează ca în alte 8 luni să testăm toate instalațiile tehnice înainte de a semna uh, contractul final și de a mobila clădirea astfel încât viitorii ocupanți să se poată muta în birouri, ceea ce probabil se va întâmpla la începutul anului 2016. În ce privește costurile? pentru clădirea euro. Bugetul a fost stabilit la 240 de milioane de euro în două etape, în anul 2004 și la nivelul prețurilor din 2013, iar diferența la 2013 este de 320 de milioane de euro. Și eu cred că Până la urmă este o procedură standard în ce privește proiecte de asemenea dimensiuni. Prețul final este 218 milioane de euro la nivelul anului 2004, ceea ce corespunde sumei 298 milioane de euro la nivelul anului curent. Avem și o marjă de siguranță de 30 de milioane de euro și o să vedem care va fi situația pe șantier, dar avem încredere că vom putea încheia acest proiect, ținând seama și de anvelopa financiară care a fost stabilită în anul 2004, momentul în care s-a luat decizia realizării acestei construcții. Și putem uh, spune că stăm bine dacă uh, facem comparație cu alte proiecte de asemenea învergură la nivelul Uniunii Europene. Deci, uh, ținând seama de finanțarea acestui proiect european. Din 2007, Secretariatul General a introdus o sumă anuală de 15 milioane de euro în bugetul de prefinanțare a clădirii și uh, se folosesc și bani care nu au fost cheltuiți în exercițiul de ramasaj Comitetul pentru, Comisia pentru Bugete a fost informat în legătură cu uh, această procedură, nu a avut obiecții și începând din anul 2012, plățile uh, de la 15 milioane pe an au ajuns la 5 milioane pe an, dar în ce privește anul 2013 am decis să nu folosim 5 milioane de euro și să îl virăm pentru bugetul din 2014. Deci, Acestea sunt previziunile noastre legate de cheltuieli până la finalizarea clădirii. Suma generală este de 275 de milioane de euro care au fost virați într-un cont blocat Agenția ehm, Ministerului de Finanțe din Belgia administrează acest depozit și Atât pot să spun despre costuri. Din momentul în care acest mecanism a fost declanșat, avem și dobânzi de peste 10 milioane de euro în uh, favoarea Consiliului și a bugetului european. Curtea de conturi a făcut uh, anumite observații în raportul anual pentru bugetul 2010 și uh, noi considerăm că metodologia aplicată poate fi justificată în ce privește analiza eficienței costurilor și modului în care sunt uh, cheltuiți banii contribuabilului european. Deci, Sigur că există și un proiect mm, pentru o clădire interinstituțională de depozitare. Trebuie să găsim uh, o soluție uh, alternativă pentru necesitățile noastre de depozitare și uh, să vedem cum putem colabora cu OIB-ul pentru a găsi o soluție cât mai puțin costisitoare pentru această problemă. Un, o ultimă chestiune. Odată cu reducerea personalului, conform deciziei care s-a luat din acest punct de vedere și cu deciziile interne luate de Secretariatul Consiliului pentru a uh, crea diverse modele de birouri deschise inclusiv de uh, locuri de muncă la distanță. Criza Uh, locurilor de birouri uh, se mai relaxează. Cu excepția clădirii Europa, noi pentru prima dată vom dispune de spații suplimentare de uh, birouri ceea ce ne va permite să realizăm uh, proiectele noastre de renovare, pentru că unele sunt uh, mai vechi de 20 de ani de când le folosim. În momentul în care ne uh, angajăm în renovare, în schimbarea elementelor structurale, în introducerea unor noi sisteme tehnice, um, care să constituie și sisteme energoeficiente, vom putea să închidem anumite părți al clădirilor în care urmează să facem lucrările de renovare și vom dispune de acel spațiu adițional pentru a putea muta temporar personalul din clădirile care se vor afla în renovare. Ce vom face după ce activitățile de renovare vor fi încheiate? Vom face un studiu pentru a vedea dacă spațiul excesiv de care vom dispune peste câțiva ani, vom putea să îl închiriem. Pentru alte instituții europene sau parteneri interesați. Revenind la Van Rompuy, foarte pe scurt, Van Rompuy nu a fost niciodată implicat în luarea deciziilor Uh, cu excepția denumirii clădirii, nici în calitate de prim-ministru al Belgiei, pentru că deciziile au fost luate în alt moment, sau în uh, legătură cu vreo altă decizie care a fost luată legată de clădire. Acesta a fost uh, strict responsabilitatea uh, Consiliului, Secretariatului General, dar nu al președintelui Consiliului European. Mulțumesc o recomandare. Dacă vă rămân bani, încercați să investiți în material anti, care să vă protejeze împotriva spionajului și nu îl achiziționați din Statele Unite. Mulțumesc, iar acum o contribuție din partea Curții de Conturi, domnul Neil Așar și domnul Zaharias Colias sunt astăzi în mijlocul nostru. Aveți o prezentare PowerPoint, atunci o să îmi schimb din nou locul în sală. Mulțumesc! Okay, thank you very much, Chair. Um, as the Vă mulțumesc, domnule președinte. Auditorii de obicei uh, analizează trecutul și uh, nu se concentrează pe viitor. E bine, asta voi face și eu astăzi. Eu și colegul meu uh, am venit pentru a vă prezenta evaluarea noastră asupra celor făcute în trecut și vom sta la dispoziția dumneavoastră. Deci, facem acum următoarele încercăm să vă dăm așa materie pe care să o puteți uh, digera, să vă dăm informații suplimentare pe care să le puteți evalua dumneavoastră. Poziția curții de conturi poate fi uh, rezumată în paragraful 45 din raportul special din 2007. Ei bine, acolo spunem că instituțiile trebuie să dețină controlul total, administrativ, tehnic și financiar asupra proiectelor imobiliare. Instituțiile trebuie să folosească ajutorul consultanților calificați și să creeze propria expertiză potrivită în cadrul unui cadru uh, interinstituțional. Am uh, analizat uh, un proiect uh, și anume proiectul K3, în care toate acestea sunt într-adevăr puse în aplicare. Ei bine, noi, Curtea de Conturi, suntem într-adevăr un partener esențial, deținem puterea și frâiele administrative financiare asupra proiectului. Am colaborat strâns cu OIL și de asemenea cu autoritățile naționale. Și asta a implicat o abordare de gestionare a riscurilor și asupra punctului acestuia voi reveni și de asemenea am luat uh, în considerare întregul ciclu de viață al clădirii în momentul în care am decis, am luat decizia asupra proiectului. Asta ne-a permis ca la timp, uh, încadrându-ne în buget și respectând specificațiile, să putem uh, crea, să duce la bun bun în sfârșit acest proiect. De asemenea, vă asigur că întreaga instituție a fost implicată în derularea acestui proiect. Toată lumea și-a asumat uh, responsabilitățile potrivite. Vorbeam despre gestionarea riscului. Ce se întâmplă de obicei? Riscul este transferat, este uh, Um, eliminat sau pur și simplu acceptat și gestionat. Ei bine, noi am uh, um, decis să, să reducem uh, riscurile, să însăcinăm un șef de șantier cu um, riscurile, în cazul în care riscurile într-adevăr deveneau realitatea, acesta, acest șef de șantier era cel care achita practic uh, sau trebuia să, să, să achite oalele sparte și riscurile care au mai rămas uh, le-am acceptat și am încercat să creăm ateliere regulate care, în care să discutăm despre posibilele planuri de acțiune pe care le-am putea întreprinde pentru eliminarea acestor eventuale riscuri. Că aș fi vrut să vorbesc și despre uh, ciclul uh, sau durata de viață a clădirilor, dar nu cred că avem timp pentru asta. Uh, avem însă timp și trebuie neapărat să discutăm despre următoarea problematică. Ce trebuie să facem? Să închiriem sau să cumpărăm? Adeseori instituțiile pe termen scurt optează pentru închiriere, iar pe termen lung uh, optează pentru achiziționare. Ei bine, în Luxemburg uh, situația actuală sau politica actuală nu ar trebui să se schimbe. De ce? Pentru că acordul încheiat între instituțiile europene și autoritățile naționale este deosebit de avantajos pentru noi. Însă, în alte părți ale Europei, Europei e drept că această politică ar trebui să fie regândită și antevorbitorii mei au uh, subliniat acest fapt. Bineînțeles că decizia ar trebui să fie luată mai degrabă de la caz la caz, în funcție de specificitățile uh, fiecarei situații în parte. Vreau să prezint uh, câteva detalii cu privire la maniera în care menținem, întreținem clădirile noastre. De obicei, încheiem contracte cu furnizori pe o perioadă de 4-5 uh, luni, pornind de la premisa că s-ar putea ca aceste contracte să, să fie încălcate la un moment dat de către furnizorii no- noștri. De fiecare dată când noi greșim, bineînțeles că contractorul este cel care are de câștigat. Um, aceste contracte pe termen scurt au de asemenea dezavantajul de a nu contribui la sporirea sau stimularea îmbunătățirii performanțelor clădirii, clădirilor. Și tocmai de aceea ar trebui să avem o nouă abordare, poate. Această abordare ar putea să, fie, să aibă la bază uh, Uh, contracte pe termen lung, de asemenea um, parteneriate între instituții și uh, contractor uh, ar putea de asemenea să se bazeze pe noi stimulente oferite contractorilor. Știu că astfel de contracte sunt greu de încheiat, dar poate că aceasta este o ocazie pentru o îmbunătățire chiar mai mare a cooperării interinstituționale pe viitor. Și dacă tot vorbeam despre cooperarea interinstituțională, dați-mi voie să vă prezint un model de bune practici din Luxemburg. Luxemburg. Am câteva uh, uh exemple uh, în 2003-2004, uh, cooperarea a început între instituții uh, într-un, într-un moment în care se încerca închirierea de noi spații, în, uh, dată fiind apropierea extinderii Uniunii Europene. Deci pe vremea aceea am cooperat strâns. De asemenea, am uh, făcut schimb de informații și experiență în ceea ce privește construcțiile și uh, în contractele de închiriere. De asemenea, am, am coexistat chiar în aceleași clădiri. Am reușit să negociem împreună foarte bine cu autoritățile luxemburgheze. Am primit acea suprafață față, despre care toată lumea a vorbit, pentru suma de doar un euro. Ah, poate că ar fi trebuit să le plătim luxemburghezilor puțin mai mult, dar ah, cu siguranță dumneavoastră nu ah, nu, veți fi fost, nu ați fi fost de acord cu o sumă mai mare. De asemenea, am negociat împreună cu furnizorii de utilități, furnizorii de electricitate sau uh, Uh, energie calorică, etc. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele de bună cooperare între instituțiile uh, europene la Luxemburg. Cam atât din partea mea. Dacă mai aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumim mult! Acesta fiind să trecem din nou la întrebări și răspunsuri. Doamnă Holmeier. Normal etwas neugierig. Um... Am uh, totuși unele curiozități. Așa cum sunt informată, au existat uh, pe plan intern niște majorări de costuri în legătură cu clădirea planificată, clădirea Europa, în sensul că inițial, nu s-au, nu s-au respectat schițele inițiale. Vreau să știu dacă este adevărat um, pentru că, sigur, cadrul, anvelopa financiară este una, dar uh, dumneavoastră ați formulat foarte elegant lucrurile. Uh, au existat modificări care uh, justifică aceste majorări de costuri sau nu aceasta este realitatea? Frau Gressler? Genau, das war, das finde ich eine ausgesprochen. Da, a fost o foarte bună întrebare din partea doamnei Holmer, dar aș avea și eu o întrebare. Pentru că nu uh, primim răspunsuri din partea Consiliului atunci când trebuie să facem uh, descărcarea de gestiune. În legătură cu uh, această clădire, știu că s-au făcut transferuri de fonduri. Și cum a fost făcută planificarea finanțării. Ce se bazează pe transferuri? Dumneavoastră ați menționat niște sume, dar ele nu ar fi suficiente. Cred că ar fi fair play să ne dați răspunsuri. Și am și o întrebare la adresa reprezentantului Curții de Conturi există și un zvon că dispuneți la Curtea de Conturi de un teren de fotbal propriu. Este adevărat? Aveți și echipă de fotbal. Ja, als er een voetbalteam is. Uh... Păi, dacă au o echipă de Uh, fotbal și judecătorii sunt ca domnul Pinkston, aș sugera ca domnul Pinkston să fie liderul acestei echipe. Nu? Mai sunt alte întrebări? Domnul Udi, aveți întrebări? Nu. Doamna Gresle. Die sei mit dem Fußballfeld, genau. Ob dacă ați avea și terenul ăla de, de fotbal, vreau să vă întreb dacă primiți subvenții din, de la PAC sau nu pentru gazon. A, bine, era o glumă. Uh, gaan terug ernstig zijn. Uh... Bun. Haideți să revenim la noile noastre, să fim serioși. Și Așadar, întrebările de la doamna Holmeier și de la doamna Gresle adresate Curții de Conturi și Consiliului. Poate începem cu domnul de la Curtea de Conturi. Thank you, Chair. Yes, I think if, I, if I've understood correctly, there's only the one. Dacă am înțeles eu bine, de fapt, nu-i decât o întrebare. Cât despre uh, tren de fotbal, avem așa un teren de sport, uh, îl avem, ca să um, încheiem uh, proiectul K3, trebuia să facem și organizarea spațiilor uh, deschise și, de fapt, era doar un pic mai scump să facem o suprafață pentru orice um, uh, scop decât să facem o, să plantăm acolo în uh, politica noastră de a avea un mediu atractiv și apoi cum aveam și personal de partea noastră. Dar vă, vă spun sincer că e destul de modest. Vă invit când veniți data viitoare la Luxemburg să-l vedeți. Ok, data viitoare când mergem va fi în octombrie, doamnă Grese, când vă duceți, cred că veți fi parte din delegație, poate vă uitați dumneavoastră. Dabei wie ein Möbel. Das, genau, wie, also ist das jetzt... Da, este, este vorba sau nu de un teren de fotbal și care este prețul la hectar? It's, it's just about the dimensions of a small volley. Este cam de dimensiunea unui teren de volei mai mic. Eh, Bun. Trecem acum la Consiliu, domnul Radauer, întrebările de la doamnă raportor și de doamna Gresle cu privire la finanțare, transferuri, poate ne lămuriți mai mult. Pentru că este adevărat că prima oară, e pentru prima oară când avem uh, un reprezentant al Consiliului care ne vorbește foarte deschis și vă mulțumim pentru acest lucru. Ne spuneți mai multe despre toată treaba asta, cum, se, cum s-au finanțat uh, proiectele. Mulțumesc! În primul rând, mă voi referi la întrebarea cu privire la prefinanțare, care se leagă de întrebarea doamnei Gresle. În 2007 aveam un buget de 15 milioane, apoi 32 milioane, de milioane au fost adăugate prin acest procedeu de recuperare, ramasaj, plus 30 de milioane. Este vorba de trei plăți, aceste trei plăți care s-au făcut în 2007. În 2008 am avut 15 milioane din bugetul prevăzut plus 30 de milioane plus 25 de milioane ramasaj, recuperare din cheltuielile nerealizate. Apoi, în 2009, 15 milioane bugetul alocat și apro aproape 18 milioane din acest, această procedură de ramasaj 2010, 15 milioane bugetul normal, plus 40 de milioane din ramasaj. 2011, 15 milioane buget, 10 milioane ramasaj. 2012, buget de 5 milioane și 10 milioane din ramasaj. Și aici ne-am oprit că nu s-a făcut nicio preplată în 2013 și nu avem nici buget uh, pentru anul 2013. Așadar, toate cifrele pe care vi le-am spus adunate ajung la acea cifră pe care am menționat-o, 275 de milioane de euro. And to this, uh, and this amount, of course, uh... Bun, desigur, cu privire la această sumă, la aceasta trebuie să adăugăm și dobânzile care s-au creat, care depășesc un pic 10 milioane de euro. E vorba de dobândă pe care nu o plătesc belgenii, pentru că belgienii au uh, utilizat banii aceștia, i-au investit și noi primim, până acum am primit această dobândă de 10 milioane. Doamna Gresle. Astăzi, pentru mine, sunt Crăciun și Paște la un loc. Da, suntem între noi. Uh, nu știu dacă uh, aceste probleme sunt strict legate. 65 de milioane bugetat, 150 de milioane uh, i-ați mai obținut din alte surse. Dar eu cred că ar fi timpul să uh, ne uh, spuneți uh, clar care sunt sursele de finanțare. Dar cel de-al treilea punct pe care l-ați menționat, cei 55, 30 și 25, de unde provin? care este proveniența acestor sume. 25, 55. De unde? The, the 15 million euros for 2007 for two... 50 păi, milioane era prin 2007, apoi în 8, 9, 10, 11 aveam 15 milioane pentru fiecare an sumele prebugetate pentru finanțare, plus am menționat 5 milioane pentru 2012 pentru că se făcuse deja o reducere. Toate celelalte plăți au venit din această procedură de ramasaj, de recuperare. Deci, în primul an, da, într-adevăr, am obținut destul de mult. După care se scade progresiv această sumă bin jetzt nur neugierig einfach. Also Sunt pur și simplu curioasă. 62, milioane, 62 de milioane prin ramasaj, spuneați 15 milioane buget, după aceea 32 de milioane și până încă o dată 30. Deci în total 62 de milioane prin recuperări. Bun. 55 de milioane 2008. Eu mă întreb eh, ce se întâmplă atunci la Parlament. Noi suntem mult prea modești în ce privește recuperările de sumă în cazul ăsta. Doamna Gresle, mi-am făcut notițe, dar nu am reușit să scriu destul de repede. Și vă rog să eh, mai prezentați odată aceste cifre. Nu mai avem niciun reprezentant din partea Curții de Conturi, dar mă miră că în toate frumoasele rapoarte ale Curții de Conturi legate de activitatea Consiliului nu am menționat acest lucru niciodată. Ba da, în raportul privind bugetul pentru 2010 a făcut această mențiune, dar eu cred că ar fi trebuit să ne mai furnizați și alte cifre. Deci, încă o dată, 2007 30 și 25, 2008. Domino ...17 milioane? Nu? 18 milioane, pentru că erau 17,8 milioane, de fapt. 2010 40 de milioane. 4 0 40. În 2011, 10 milioane. 2011, 10. 2012, încă o dată 10. Mulțumesc. Puteți să ne furnizați o, un exemplar al acestui document, să ne facem o copie pentru ca să avem uh, pe hârtie aceste cifre. Există și alte întrebări? Doamna Holmeier. Bun. După ă, aceste prezentări și dacă există de costuri masive ă, ă, crescute după diversele faze de construcție, este vorba de zvonuri sau de fapt, proiecția inițială a fost mult mai mică decât costurile actuale, pentru că, de fapt, prin 2008-2009 costurile de construcție mai degrabă au scăzut. Um, concerning the, the, the, uh, uh, the costs. Referitor la costuri. nu putem confirma că s-a realizat o, că a existat o creștere semnificativă a prețurilor. S-au făcut câteva modificări. Noi am depus câteva modificări, solicitări de modificare a prețului. referitoare în special la tehnologia pentru conferințe, și câteva aspecte care au venit ca reacție la uh, experiențele anterioare ale efectelor datatului de la Lisabona 1 și 2. <coughs> Uh, then uh, we had a couple of, uh, of uh, adaptations not Apoi am mai făcut câteva modificări pentru îmbunătățirea echipamentului electric, instalațiilor electrice, pentru că cred că nu suntem singurii care avem o problemă legată cu alimentarea um, electrică din uh, cartierul european. Pentru că aceasta este foarte instabilă, mereu uh, avem um, pene de curent și de aceea am solicitat uh, ca um, rețeaua noastră electrică să fie mai uh, fiabilă. De asemenea, am mai solicitat niște îmbunătățiri legate de aspecte de securitate. De exemplu, o nouă tehnologie CCTV over IP încă una pentru interfoane și pentru sistemele de comunicare internă, apoi o mai bună securitate a ferestrelor, mai ales cele orientate uh, către Parlamentul European, dar nu problema, problema nu era Parlamentul, ci faptul că există un uh, turn de apartamente atât de înalt încât are vedere direct în zona de sosiri VIP. Așadar, am luat uh, legătura cu autoritățile din domeniul imobiliarilor, însă ni s-a respins uh, observația așa că a trebuit să luăm măsuri de precauție, nu doar să facem ca vizibilitatea lor să fie mai mică, ca să facem ca vizibilitatea să fie mai mică către această zonă de sosire VIP, pentru că la Consiliu vin uh, cei 28 șefi de, șef de state și de guverne și am vrea să fie o vizibilitate mult mai redusă a sosirilor. Și a trebuit să facem un așa numit zi verde, un fel de uh, structură de lumini ca să blocăm, așa cum am spus, vizibilitatea din acea clădire către zona de sosiri. Costurile suplimentare pe care vi le-am menționat adineauri au fost compensate de o serie de economii pe care le-am uh, introdus. De exemplu, am eliminat vechiul sistem de transport al documentelor. Era vorba de transportul concret, fizic al documentelor, care a fost eliminat. De asemenea, am uh, eliminat um, o serie de instalații anti-incendii Am avut uh, echipamente asemănătoare în clădirea Justus Lipsius. Am văzut că nu sunt uh, necesare sau nu mai erau necesare în această clădire, așa că am redus o serie de elemente planificate inițial, astfel încât costurile totale cu aceste compensări uh, până la urmă s-au ridicat la 8,7 milioane de euro. Iată așa. Dar care a fost creșterea concretă a costurilor. Bine, ce, ce mai complicat în discutarea cifrelor este faptul că avem, pe de o parte, cifrele uh, pe baza convenției din 2004, cu prețurile din 2004 și evoluția prețurilor de-a lungul acestor ani, pentru că în domeniul imobiliarilor costurile au crescut și în 2008-2009, până la urmă, a existat o oscilație, au scăzut prețurile imobiliarilor și atunci toate aceste lucruri s-au reflectat și indexul costurilor noastre, în indexul costurilor clădirilor. Dar acest lucru făcea parte din convenția pe care am încheiat-o, că va exista această indexare, adaptare la prețurile, la evoluția prețurilor. Uh, probabil, nu știu dacă belgenii își tot modifică indexul doar ca să mai scoată un ban din proiectele noastre imobiliare. Doamnă Gresle, mai doriți să mai interveniți? Parlament. Vă mulțumesc. mulțumesc, apreciez mult ceea ce ne-ați spus și aș întreba cine uh, se va muta în acea nouă clădire, câți vor fi locuitori permanenți în acea clădire pentru că arată foarte bine, dar nu știu dacă va corespunde în totalitate scopurilor. Sigur că nu pun la îndoială necesitatea ca șefii de guvern și de stat să se întâlnească acolo să lucreze. Uh, uh, permanently uh, housed in... Într-adevăr, în noua clădire se va afla președintele Consiliului și cabinetul său, secretarul general cu staful Direcționen. și una dintre direcțiile sale care uh, se va ocupa de coordonarea politicilor. După aceea, aproximativ 250 de funcționari eh, care vor eh, lucra în noile birouri. Este o clădire cu un caracter eh, specific al lucrătorilor de protocol și serviciile de securitate vor avea birouri și după aceea vor exista și birourile delegațiilor care acum Uh, se află la etajul 7 din clădirea Justus Lipsius. Deci, cele 28 de birouri ale delegaților vor fi transferate în uh, vechile aripi care uh, făcea parte din Residence Palace. Sunteți mulțumiți de răspunsurile acordate? Doamna Gresle, sunteți mulțumită? Ar interesa ce se va întâmpla cu clădirile uh, care a fost uh, folosită până atunci. Pot să spun foarte pe scurt că uh, împreună cu Comisia am închiriat o suprafață de birouri la Rompoi Schumann uh, pentru punctul de informare al uh, grupurilor de vizitatori. A fost prelungit contractul de închiriere până în 2016 pentru aceste spații și nu vom prelungi contractul, ne vom retrage de acolo și ce avem acum acolo ca infrastructură pentru vizitatori, spații de briefing pentru vizitatori, le vom muta, integra în clădirea Justus Lipsius. Acesta este un proiect care deja a fost schițat. Și am mai spus clădirea își încheie practic ciclul de viață. Trebuie să începem activitatea de renovare, inclusiv din punct de vedere estetic, trebuie să aducem îmbunătățiri, dar și energoeficiența clădirii, care se baza pe o tehnică mai veche, urmează să fie îmbunătățită. Deci vom înlocui inclusiv ferestrele Deci cei care lucrează acum în acele spații vor trebui să se mute pentru ca noi să putem derula activitățile de renovare și uh, planificarea uh, lucrărilor de renovare se face deja la nivelul secretariatului general. Și în momentul în care renovarea va fi încheiată, ne gândim cum vom putea să valorificăm uh, spațiile care vor fi eliberate și de care nu mai avem nevoie, că ele ar putea fi închiriate unor instituții europene. Din motive de securitate ă, este sigur mai ă, bine așa, în cadrul colaborării interinstituționale ar trebui să putem închiria acele spații. Raportoarea, o ultimă întrebare Câte milioane trebuie să mai plătiți pentru această clădire Europa? Dat wordt eventjes rekenen. Ja. Nicht. Ja. Äh, unter der Annahme, dass wir, und wir, wir glauben eigentlich, dass wir. Cred că putem pleca de la premiza că ne vom încadra în cadrul bugetar încă 8 milioane, milioane față de ceea ce s-a prevăzut și asta putem face din dobânzile care ne-au revenit. Da, a fost, uh, iată și un răspuns scurt. Dacă în cadrul acestor estimări plata va fi doar de 8 milioane suplimentare, Cred că ne putem opri aici. Doamna Holmer, veți putea avea și contacte bilaterale. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Politica imobiliară a Parlamentului și cei doi reprezentanți ai Curții de Conturi le mulțumesc pentru prezentări și domnului Radaur și colegilor săi. Doresc să le mulțumesc. Domnule Radaur, vreau să vă mulțumesc. Nu știu dacă tocmai mă ascultați, dar a fost foarte bine că am putut să avem aceste contacte între Consiliu și Parlament. Mulțumesc pentru răspunsurile foarte corecte și precise și uh, Acum deținem mai multe informații. Încă o dată mulțumesc. Uneori relațiile cu Consiliul au fost dificile, dar sper că acesta a fost un bun început pentru relații bune, transparente. Sincere mulțumiri. Încă o cifră și mai precisă, 8,7 milioane în cazul în care rămânem în cadrul bugetar, ceea ce este o ipoteză realistă pentru noi. Da, președintele, deci 8,7, dar domnule Radauer, nu mă ascultați, așa că vroiam să ascultați ceea ce vroiam să vă spun. Colegii dumneavoastră m-au ascultat pentru că i-am văzut surâzând. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru felul remarcabil în care ne-ați acordat aceste informații, răspunsuri foarte precise la întrebările noastre și cred că este un punct de plecare foarte bun pentru o mai mare cooperare. Mulțumesc și trecem acum la următorul punct. Um, va lua cuvântul domnul Stadler, care ne va vorbi despre politica imobiliară la Parlament, iar eu în 5 minute voi pleca din sală și aș vrea să o rog pe doamna raportor, doamna Holmeier, să continue la președinție, pentru că va trebui să îmi susțin uh, șansa de a fi uh, șef de listă pentru voturi la grupul politic pe care îl reprezint. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. merci pour l'opportunité que... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-o oferiți de a face o prezentare succintă a politicii imobiliare la Parlamentul European. V-aș propune să trecem imediat la datele referitoare la suprafața ocupată de Parlament în 2013. În total, pentru cele trei locuri, 1.115 metri pătrați, dintre care 957.000 de metri pătrați sunt în proprietatea Parlamentului. Dacă comparăm cele două sume, veți vedea că în jur de 25 de metri pătrați lipsesc. Este vorba de suprafațele care aparțin Parlamentului și anume Biroul de Informații Casa Europei în respectivele state membre. Suprafețe care sunt marea lor majoritate în comun cu Comisia. parametrii pentru politica imobiliară și strategia imobiliară pe termen mediu la Parlamentul European. În primul rând, atunci când este posibil, se dă prioritate achiziția față de închiriere, o politică care a urmat acordului de la Edinburgh asupra sediului, deci decembrie um, 92, de fapt din 93 și de atunci suntem în clădirea în care ne aflăm și astăzi, care este din mai 1993. Și de atunci până acum, politica imobiliară de achiziții reprezintă o valoare de aproximativ 2,5 uh, miliarde, miliarde de euro terenurile principalelor clădiri în cele trei sedii au fost uh, cedate în mod gratuit și am obținut practic această gratuitate din partea statelor membre gazdă, Franța, Luxemburgul și Belgia, în total reprezentând ca valoare estimată în jur de jumătate de miliard de euro. Dacă n-am fi avut această politică de achiziții și am fi avut o politică de închiriere, așa cum se întâmpla până la acordul de la Edinburgh, la ora actuală ar fi trebuit să închiriem suprafețele unde ne aflăm și aceasta ar însemna un cost anual de chirie de în jur de 162 de milioane de euro. Un alt parametru important este acela de reducerea costurilor financiare acestor proiecte imobiliare. Așa cum au arătat toți antevorbitorii mei, am încercat să avansăm în ceea ce privește prefinanțările pentru aceste proiecte imobiliare. Este o politică destul de constantă din 93 încoace și care a dus la costuri mai mici pentru contribuabilii europeni, estimate la 371 de milioane de euro, deci e vorba de dobânzi neplătite. Un alt parametru oarecum diferit de cel prezentat de comisie la Bruxelles este acela că Parlamentul a favorizat o regrupare a instalațiilor în jurul unui singur pol. Am făcut aceasta pentru că există deja o dispersiune geografică în trei state membre și dacă am fi adăugat la aceasta o altă dispersie și la nivel național, acest lucru ar fi fost um, greu de justificat. Un parametru recent în ultimul deceniu este cel de mediu. E vorba de politica EMAS din instituția noastră, care are două obiective prioritare. În primul rând, reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 30% până în 2020 și, în al doilea rând, creșterea performanței energetice și economii de 20% tot până în anul 2020. Lucrăm cu foarte mare interes în acest domeniu și cu multă voință politică pentru a atinge aceste obiective și suntem optimiști în acest sens. Trecem acum la guvernanță. Dacă vă aduceți aminte, politica imobiliară a avut acest element, această verigă slabă, și anume guvernanța, pentru că nu eram pregătiți pentru ea. însă experiențele pe care le-am avut de-a lungul anilor au făcut ca autoritățile parlamentare să se doteze de un sistem de guvernanță eficient care asigură transparența și o cooperare absolută la nivel intern între serviciile Parlamentului European și aș evoca aici DG Finanțe, Serviciul Juridic și DG Infrastructură și Logistică, care cooperează și lucrează în comun pentru fiecare proiect imobiliar. Iar cu noul Parlament, în funcție de cererile de rezoluții bugetare anterioare, bineînțeles în colci de votul pe care uh, l-ați avut la Comisia de Bugete, a existat o strategie pe termen mediu, o strategie care este respectată la sânge. Această strategie permițând clarificarea mai multor chestiuni care în trecut prezentau mai multe dificultăți și probleme de comunicare între factorii de decizie din instituția noastră. Am întărit și dorim să întărim și mai mult cooperarea interinstituțională, atât la Luxemburg cât și la Bruxelles. Am parcurs deja un drum lung în acest sens și sunt convins că ne așteaptă încă multe de făcut, dar împreună vom putea face față provocărilor pe care le-ați auzit deja. E vorba aici de uh, renovări care sunt importante pentru toate instituțiile, indiferent de locul lor. Și în acest cadru este nevoie de o cooperare instituțională. De asemenea, pentru situațiile de criză, din păcate au existat și astfel de situații în ultimii ani aici la Parlamentul European, bineînțeles că uh, Uh, în primul rând recurgem la țara gazdă și am avut până acum o cooperare foarte bună cu autoritățile franceze, cu ocazia accidentului grav uh, din femiciclu la Strasburg și de asemenea cu autoritățile belgiene atunci când s-a descoperit uh, o eventuală problemă foarte gravă la hemiciclul de aici din Bruxelles și cu statul luxemburghez după eșecul licitației pentru uh, proiectul CAD, care a dus la rezultate care nu corespundeau deloc previziunilor bugetare. Și în urma unei cooperări întărite și o adevărată cooperare cu statul luxemburghez, am reușit să ajungem la o nouă strategie pentru a face o consultare de piață și să avem două prime oferte, care reprezintă 40% din costul pentru acest nou uh, proiect și care respectă previziunile în ziua de astăzi. Cu această strategie imobiliară care a fost adoptată la birou, s-au definit foarte clar nevoile imobiliare. La Luxemburg, uh, știți, este vorba de proiectul CAD, și uh, dorința de a crește, de a extinde uh, construcția existentă. Aceasta în două faze, uh, construirea părții est pentru 2017 și renovarea părții deja existente pentru anul 2019. Finanțarea a fost concepută și semnată uh, Uh, în funcție de fostul regulament financiar care nu autoriza o finanțare directă. Și cu toate acestea, Parlamentul a reușit să aibă o cooperare de plină cu BEI, care a acceptat finanțarea 50% din costuri, așa cum îi permite statutul său. Cel, cealaltă parte de 50% a fost atribuită printr-o licitație publică la fața locului și condițiile sunt favorabile, deși în ziua de astăzi situația este destul de dificilă. La Strasburg nevoile sunt foarte reduse, în special Uh, nevoia de adaptare și îmbunătățirea situației de cazare pentru deputați, care, din păcate, este lamentabilă în ziua de astăzi. Și sperăm ca după 2016 să fim în stare să venim cu propuneri concrete pentru o cazare mai adecvată, un pic mai bună pentru deputați la Strasburg. De asemenea, renovarea unei clădiri vechi, Vaslak Havel, care aparținea Consiliului. Aceasta ne o, va oferi o suprafață mică în plus, însă o redistribuire a acestui spațiu care va acorda prioritate cazării uh, deputaților, bineînțeles în detrimentul administrației care poate lucra și în alte condiții. Dernier chapitre sur lequel je me permets de m'attarder pour un ultim capitol. Este vorba de noua politică de mantenanță a acestui uh, parc imobiliar. Uh, pentru că e vorba de proprietate, asta înseamnă și o serie de responsabilități și consecințe din punct de vedere legal. În calitate de proprietar și responsabil și după ce s-a trecut, uh, din fericire, fără consecințe din punct de vedere uman, S-a trecut deci de accidentul atât de grav de la hemiciclu. Biroul Parlamentului a comandat un audit extern pe această temă. Problema nu era că mantenența făcută nu era bună dar uh, avertizarea pe care am, am primit-o prin acest accident era prea gravă pentru a nu ține cont de ea și aceasta ne-a dus la un nou sistem, un nou contract mult mai complex care acoperă nu doar instalațiile tehnice, ci includ și uh, inspecții în mod regulat a uh, lucrărilor efectuate și pentru prima oară începând din 2012 aici la Bruxelles aceste inspecții au dus la uh, identificarea unor probleme foarte serioase chiar la hemiciclul de la Bruxelles, și anume că structura acoperișului era pe cale să se prăbușească. Iată deci măsuri care au fost întărite cu foarte mare seriozitate și pot să vă spun că toate instituțiile lucrează împreună pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil. Este un progres nemaipomenit înregistrat și, de fapt, toate instituțiile au proprietăți imobiliare importante, așa că ar trebui să lucrăm împreună pentru a avea aceeași poziție și aceleași servicii uh, profesionale în acest domeniu atât de important. Bineînțeles, asta înseamnă și lucrările de renovare. Așa cum spuneau cei dinaintea mea, nu putem spune astăzi că există o conștientizare totală, dar și în acest domeniu trebuie să lucrăm împreună pentru a ajunge la formulele cele mai bune pentru noul Parlament care va fi ales peste șase luni și mă opresc aici. Cred că oricum am depășit un pic timpul pe care l-aveam la dispoziție. Vă mulțumesc. Ich darf ganz kurz den Kollegen Bart Stars Cer scuze numele domnului Stars. El ne anunțase deja că va trebui să plece puțin mai repede, pentru că astăzi uh, îi se rezolvă problema candidaturii. Avem toată înțelegerea vis-a-vis -vis de el. Pentru că mă aflu eu pe ordinea de zi sau pentru că conform ordinii de zi e rândul meu să iau cuvântul, dați-mi voie să menționez câteva, să fac câteva comentarii. Dar voi începe prin a rezuma cele făcute de noi, Comisia Cont, împreună cu Comisia Buget în ultimii patru ani și vreau să menționez care anume sunt obiectivele noastre. Vreau să-i mulțumesc colegului uh, Uh, sau antevorbitorului meu, care, iată, ne-a însoțit în activitățile noastre și ne-a oferit o serie de detalii deosebite de importante. Uh, cu siguranță sal, um, hemiciclu și uh, clădirea PHS vor mai, ne vor mai costa o grămadă de, de bani. Asta este, este clar Um, am, țin să spun că am impresia că modul în care am, procedu- am procedat în ceea ce privește hemiciclu a fost cea mai bună manieră cu putință, cel mai bun uh, mod, mod cu putință. Ingrid Glese și cu mine nu am uh, insistat prea mult asupra acestui subiect pentru a nu genera cine știe ce uh, teamă în rândul opiniei publice, dar cu toate acestea, iată, aflăm noi detalii cu privire la standardele uh, Uh, care nu au fost respectate în momentul în care clădirile au fost uh, construite și asta ne face, bineînțeles, să ridicăm din, uh, din numeri. Dar dacă tot am fost raportor pe politica imobiliară a Uniunii Europene, am ajuns la concluzia în urma eforturilor de, depuse în ultimii ani, colaborarea noastră, colaborarea interinstituțională trebuie să fie sporită, toate creditele pe care le oferim acestei politici imobiliare trebuie să fie utilizate într-o manieră eficientă și nu trebuie să fie depășite. Asta am învățat. Uh, Tocmai de aceea am tot uh, atras atenția asupra finanțării uh, co- clădirii noi, con- clădirea Consiliului. E momentul să fim eficienți. Uh, E drept, pe de altă parte, că transparența în contextul politicii imobiliare a instituțiilor europene nu este neapărat uh, pusă în prim plan, dar deocamdată această abordare a fost uh, una potrivită. Pe viitor, însă, poate, la capitolul transparența am putea să facem uh, Uh, pași înainte. Atât noi, Parlamentul European, cât și Comisia uh, și, de asemenea, Consiliu. Trebuie, trebuie să uh, înțelegem că transparența este importantă și că banii utilizați în acest domeniu ar trebui să fie utilizați într-o manieră cât mai eficientă. Toate doctrinele, toate viziunile și toate principiile pe care le proferăm în, în contextul celorlaltor politici europene trebuie să guverneze și politica imobiliară, care este într-adevăr importantă. Ne dăm seama, iată, că această politică poate aduce cu sine o schimbare. Cred că am reușit să facem un uh, progres în acest sens în contextul uh, uh, noului regulament financiar. În regulamentul financiar se stabilește că anual trebuie să creăm un raport uh, privind uh, patrimoniul imobiliar. În acest raport trebuie să se spună clar care sunt uh, clădirile care trebuie să fie înlocuite, care sunt contractele de închiriere care ajung la final, care sunt uh, lucrările de mentenanță care trebuie să fie efectuate. Deci, iată, înțelegem, începem să înțelegem și să ne creăm această imagine de ansamblu cu privire la necesitățile patrimoniului imobiliar. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să stabilim clar care sunt sunt uh, plafoanele uh, în domeniul costului pe care dorim să le, să le aplicăm. Până în momentul de față, în discuțiile cu funcționarii, cu ceilalți funcționari, uh, am ajuns la concluzia că nu există neapărat un prag al costurilor, un prag stabilit. Chiar dacă clădirile sunt sau costurile clădirilor uh, este implicat în uh, sau este ancorat în buget, asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm cu banii în dreapta și în stânga, gândindu-ne că, iată, pentru că acele clădiri sunt deja incluse în buget, impactul costurilor suplimentare nu va fi mare, nu va fi resimțit. Ei bine, nu e așa, nu e chiar așa. Trebuie să stabilim clar praguri de costuri, Uh, praguri uh, care odată depășite trebuie să fie neapărat uh, aduse la cunoștința sau depășirile trebuie să fie aduse la cunoștința Parlamentului European, etc. În al treilea rând, am stabilit clar că e nevoie de de evaluări ale costurilor, de eșalonarea costurilor uh, și uh, asta, toate aceste rapoarte sunt necesare pentru ca discuțiile tardive să nu mai fie la ordinea zilei. Trebuie să știm de la bun început, în momentul în care, în care uh, aprobăm un proiect, uh, care vor fi costurile reale ale acestor uh, ale acestor uh, proiecte. Spre exemplu, există un proiect acum care se discută, un proiect pe care nu-l pot aproba. De ce? Pentru că costurile vehiculate în contextul respectivului uh, proiect sunt mult, mult prea mari. Uh, mult, mult prea mari. Și tocmai de aceea, iată, ar fi bine să instaurăm o, o procedură de aprobare, o procedură interinstituțională în ceea ce privește aprobarea contractelor și proiectelor am, uh, imobiliare. De ce? Pentru că această procedură va duce la o mai mare disciplină și la o uh, scăderea a poftei de a genera costuri suplimentare. Asta Asta cu siguranță se va întâmpla în momentul în care Parlamentul European va trebui să își expună părerea cu privire la un proiect sau altul. Săptămâna aceasta, spre exemplu, Parlamentul European cu siguranță va respinge un proiect european. De ce? Pentru că regulamentul financiar pur și simplu nu permite aprobarea proiectelor care au costuri ast astronomice. Iată, acest nou regulament financiar aduce un pas înainte, aduce beneficii din acest punct de vedere cu sine. Și uh, vreau să mulțumesc Consiliului că, iată, a înțeles într-un final că n-ar fi rău să accepte ideea unui credit din când în, uh, din când, în când, în loc să mai apeleze la cine știe ce speculanți financiari la care apelau în trecut, bineînțeles în detrimentul Uniunii Europene. Deci mă bucur că Consiliul European a înțeles că transparența este necesară și transparența ar putea duce la găsirea unor credite cât se poate de avantajoase. Nu încălcăm nici pe departe uh, Uh, regulile europene, pentru că regulile europene spun cât se poate de clar că creditele sunt uh, posibile în cazul în care acestea duc la o valoare adăugată uh, care se alătură bugetului. În ceea ce privește obligativitatea uh, cu privire la oferirea de informații, ei bine, eu consider că e important să respectăm uh, Articolul 203, aliniatul 3, conform acestui articol din tratat, uh, fiecare instituție trebuie să ofere Parlamentului European un raport cu privire la toate um, clădirile care fac uh, parte din patrimoniul lor imobiliar și de asemenea mai există acum obligativitatea de a crea rapoarte cu, uh, în care să fie stipulate previziunile pe viitor. Ei bine, lucrurile acestea sau aceste rapoarte, această obligativitate a creării a rapoartelor de genul acesta nu poate fi decât salutară, pentru că odată create aceste rapoarte, toată lumea știe ce trebuie să facă. Instituțiile deținătoare ale patrimoniului imobiliar știu la ce se pot aștepta din partea Parlamentului European și, de asemenea, Parlamentul European își poate cristaliza o părere cât se poate de întemeiată cu privire la procedurile care îi stau la dispoziție. Iată, dintr-o dată procedura s-a, uh, simplificat, avem un uh, mecanism de alertă rapidă și uh, de asemenea, notificările din articolul 203 aliniatul 5 uh, nu pot uh, aplicate fiind decât să ducă la o situație mult, mult mai bună decât în prezent. Acum că fie că vorbim despre agenții, fie că vorbim despre Parlament, fie că vorbim despre Comisia Europeană, există un, uh, o listă de întrebări cât se poate declară uh, și întrebările acestea sunt cât se poate de concrete. Iar acest uh, chestionar trebuie să fie completat și are drept uh, obiectiv, practic, eliminarea presiunilor exercitate de uh, ofertanți unici. Uh, ce am văzut la Luxemburg, de exemplu? În uh, Luxemburg, uh, ani și ani de zile, am fost presați de un singur ofertant de spații imobiliare. Mm, ofertele acestea au fost acceptate de către noi, dar iată, dintr-o dată, orizontul nostru s-a lărgit și am reușit să acceptăm ideea de a Um, solicita sau a accepta, am ajuns să acceptăm ideea că a solicita oferte din partea altor actori de pe piață nu este o idee proastă și costurile din Luxemburg au scăzut. Același exemplu poate fi um, poate fi observat și în uh, Bruxelles, unde ne-am confruntat cu exact aceeași situație. Este inacceptabil să oferim uh, prețuri uh, astronomice unor uh, speculanți imobiliari, unor constructori imobiliari am putut scădea costurile noastre de, reprezentate de chirii doar datorită faptului că, iată, ne-am, am înțeles mai bine piața și am stimulat concurența. Și pe viitor vom stimula aceeași uh, concurență și asta va duce cu siguranță la o scădere a nevoilor financiare anuale nevoile financiare uh, cu privire la, um, care vizează practic acoperirea costurilor de gazare, cazare între ghilimele <laughs> la nivelul instituțiilor europene. Și, bineînțeles că pe viitor, pe viitor, cu siguranță, um, condițiile de muncă uh, Uh, vor trebui să fie îmbunătățite. Deocamdată colaborator, unii dintre colaboratorii noștri nu lucrează în cele mai bune condiții uh, de muncă, iar uh, standardele sociale, cel puțin în Belgia, sunt adeseori încălcate de către noi, dar politica noastră imobiliară de viitor cu siguranță va îmbunătăți situația și din acest punct de vedere. Per ansamblu, cred că am stabilit planuri, proceduri raționale și, de asemenea, praguri uh, ale costurilor cât se poate de raționale. De asemenea, cred că pe viitor ar fi bine ca datele pe care le obținem în notificări și recomandările pe care le putem extrage din notificările acelea obligatorii conform articolului 203 uh, din regulamentul financiar ar trebui să fie folosite și de asemenea lecțiile uh, care decurg din aceste, din aceste recomandări, din aceste date, trebuie să fie trase. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru uh, cooperarea cu Comisia Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au colaborat într-adevăr cu mine și au uh, colaborat cu agențiile în elaborarea acelor chestionare despre care vorbeam. De asemenea, vreau să mulțumesc Consiliului pentru că, iată, a fost dispus, dispus să uh, Uh, modifice într-o manieră adecvată regulamentul financiar. Vreau să-i mulțumesc de asemenea doamnei Ingeborg Gresle, care a avut uh, curajul de a cere modificările regulamentului financiar, uh, modificările necesare și cred că am ajuns acum la un finele unui, unui drum lung, un drum lung care, de fapt, se va finaliza în momentul în care și agențiile vor trage lecțiile care trebuie să fie, vor extrage lecțiile care trebuie să fie extrase și odată ce și ele vor face la fel ca marile instituții europene, cu siguranță vom reuși să creăm o politică imobiliară cât se poate de solidă. Uh, Cine mai dorește să pună întrebări, are posibilitatea să o facă. Domnul Balacici. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Iată, astăzi am aflat o serie de detalii extraordinar de importante. Sunt însă uimit de politica imobiliară a Parlamentului European. De doi ani de zile, Parlamentul European refuză sediul unic. Inițial deciseserăm ca Parlamentul European să se să se întrunească exclusiv la Strasburg. Mai apoi am ajuns la o altă concluzie. decizia uh, inițială a fost schimbată și acum văd că la Strasburg se planifică construirea a uh, Uh, unei suprafețe noi de 5.000 de metri pătrați. Ei bine, eu, eu consider că problema cazării nu este neapărat o problemă foarte importantă, cel puțin în contextul Strasburgului. Importante sunt condițiile de muncă la Strasburg. Există birouri împărțite de un număr mult prea mare de, de colaboratori, de angajați. Asta e o mare problemă. O altă mare problemă este problema transportului spre Strasburg. Dacă vom revizui tratatul și vom revizui clauza cu privire la sediul uh, de la Strasburg al Parlamentului European, deci dacă toate acestea se, va întâmpla, se vor întâmpla, atunci dați-mi voie să vă întreb ce se va întâmpla cu clădirea Parlamentului de la Strasburg sau ce se va întâmpla cu clădirea de la Bruxelles a Parlamentului European în cazul în care se renunță la reuniunile Parlamentului de la Bruxelles. Acestea sunt uh, întrebările pe care le am uh, eu pentru dumneavoastră. Uh, Repet, condițiile de cazare nu sunt neapărat uh, o problematică foarte importantă în contextul Strasburgului și, uh, prin urmare, aceste măsuri noi propuse, uh, din punctul meu de vedere, nu își au rostul. Mai există întrebări? Inge. Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru laudele pe care mi le-ai adus, dar fără tine n-am fi ajuns niciunde. Vreau să întreb dacă regulamentul financiar ne permite să preluăm uh, în cârca instituțiilor europene datoriile care ar putea fi uh, gestionate uh, sau generate de către noile clădiri. Domnul Odi. D'abord, merci, pardonnez-moi. Mulțumesc și îmi pare rău că a trebuit să Uh, părăsesc sala la un moment dat pentru că aveam alte angajamente de onorat. Oricum vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii care era absolut necesar. Cu această ocazie am văzut cât de complexă este situația și pentru a nu fi prea sceptici era important să avem o viziune de ansamblu pentru cele trei instituții. Revin la comentariul făcut în legătură cu sediul unic. Știți că nu este dezbaterea de astăzi, dar spre deosebire de ceea ce a spus colegul meu, decizia Parlamentului este Uh, importantă pentru că Comisia de Afaceri Constituționale a depus o cerere de modificare a tratatului, așa cum trebuie, respectând regulile și, deci, această cerere va fi prezentată acolo unde trebuie, șefilor de state și guverne, pentru că ei au responsabilitatea și nu Parlamentul. Și pentru că s-a făcut comentariu aici, aș spune încă o dată că decizia care s-a luat, și anume aceea ca Parlamentul să stabilească sedul, este o inexactitudine politică și este o adevărată aberație, pentru că parlamentele în general nu își stabilesc sediu pentru că parlamentele sunt instituții pline de capricii, așa că ținând cont de faptul că deputații sunt uh, capricioși și uh, atunci când se poartă urât, în Franța avem obiceiul să-i amenințăm cu baioneta, pentru că nu poți să ai încredere într-o astfel de structură. Șefii de stat și de guvern sunt cei care până la urmă decid. Dar revenind acum la dezbaterea noastră, care este poate și mai interesantă, eu mă întreb dacă n-a sosit momentul să avem o adevărată instituție imobiliară, pentru că de la tratatul de la Lisabona încoace există o caracteristică juridică, și anume Uniunea are personalitate juridică. Uh, în politica imobiliară, fiecare instituție își pune întrebări dacă este sau nu proprietar, cum să procedeze, dacă să procedeze prin licitații sau nu și așa mai departe. Și felul în care se organizează partea imobiliară, întrebarea care se pune este cât costă, cât ne costă funcționarii care se ocupă de această problemă, gestiunea acestui domeniu. S-a vorbit aici de Consiliu, s-a vorbit despre situația la Parlament, s-a vorbit despre Curtea de Conturi. Monica, ai vorbit și despre agenții. Avem șase agenții executive, Consiliul se ocupă de ele, avem 32 de agenții descentralizate, 5 uh, companii comune, 4 entități asociate care nu apar în conturile consolidate, dar ne ocupăm de ele, deci uh, avem o, un adevărat patrimoniu imobiliar și mă întreb dacă n-ar trebui să avem o instituție, o adevărată instituție sau regie imobiliară care să fie mai eficientă. O a doua chestiune pe care aș vrea să o prezint aici, aspectele contabile, pentru că mă întreb dacă nu sunt divergențe în ceea ce privește metodele contabile în funcție de instituție. Se fac descărcări de gestiune la Consiliu, la Curtea de Conturi și așa mai departe, dar toate aceste lucruri sunt contabilizate și avem 5 miliarde în conturile consolidate ale instituțiilor pentru Eh, imobiliare și nu știu dacă acest lucru este bine contabilizat. Uh, mă întreb dacă se fac provizioane și pentru marile lucrări. Este o întrebare pe care vă adresez. Uh, pusesem deja această întrebare cu altă ocazie, dar nu știu dacă primisem răspuns. Și colegul meu are dreptate. La, la un moment dat e vorba de clădiri care într-un moment dat nu vor valora nimic și atunci când se trece peste perioada de amortizare, practic prețul este mai mic decât prețul de demolare la acelei clădiri. Nu știu dacă se ține cont de toate aceste lucruri și am văzut că există o rată de investiții de 4%, pentru că 4% este pentru 25 de ani dar pentru o clădire termenul este prea scurt și cred că aveți dreptate să includeți și acest factor. Deci, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu marile lucrări, dacă ele pot fi contabilizate și, în al doilea rând, să vedem care sunt provizioanele pentru astfel de mari lucrări, astfel încât să ajungem la o adevărată coerență contabilă pentru toate instituțiile. Oricum, vă mulțumesc pentru această audiere care a fost foarte utilă, interesantă pentru politica de viitor a Uniunii Europene. Mulțumesc! Gibt es weitere Fragen? Inge? Am vrut doar să spun că, în mod normal, un parlament trebuie să aibă dreptul să decidă în legătură cu sediul său. În Germania ar fi uh, de neimaginat ca doamna cancelar să decidă unde trebuie parlamentul să-și aibă sediul. Da, pentru că am ocazia să conduc aceste lucrări. Vreau să spun că noi în clipa de față uh, nu uh, avem ca subiect decât politicile imobiliare. Toate instituțiile în clipa de față trebuie să respecte tratatele. Toți cei care sunt aici de față nu sunt vinovați că noi avem trei puncte de lucru la Bruxelles, la Strasburg și la Luxemburg. Noi trebuie să respectăm ceea ce este în clipa de față pentru noi temei juridic. Nu trebuie acum să acuzăm pe domnii Staticachi sau pe reprezentanții Comisiei sau Consiliului, pentru că șefii de guverne și de stat vor trebui până la urmă să decidă, să-și reorienteze opțiunea. Atâta vreme cât nu fac acest lucru, discuția pe care o avem noi aici legată de sediu nu are niciun rost, pentru că avem obligații contractuale la Strasburg, la Luxemburg și la Bruxelles. Și Atâta vreme cât doamnele și domnii care sunt șefi de stat și de guvern uh, nu uh, hotărăsc altfel, indiferent dacă noi mai discutăm trei ore sau nu despre tema asta, nimic nu putem schimba. Deci, oricâte rezoluții am adoptat în Parlament, lucrurile nu se vor schimba decât prin schimbarea prevederilor tratatului. Și uh, în ce privește scenarii potențiale în legătură cu uh, viitoarele sedii, nu cred că uh, pot fi făcute acum. Nu putem planifica lucrurile. Dar eu fac pariu cu dumneavoastră că dacă vreodată se va lua o decizie de modificare a punctelor de lucru, cred că se vor acorda și compensații uh, pentru ca actualele clădiri uh, până la urmă să fie reorientate. Problematica aceasta nu poate fi rezolvată astăzi. Jeigu galima, tai gerbimo pranešėjai, jūs pakeitėt uh, pranešimą. Doamna președintă, ați schimbat puțin sensul raportului dumneavoastră. Noi, în Comisia de Control Bugetar, discutăm despre eficiența imobilelor noastre și avem dreptul să ne gândim și la destinația clădirilor. Iar întrebarea mea avea acest sens, pentru că uh, avem probleme cu utilizarea eficientă a clădirilor noastre. Doamna Luling. Mulțumesc, doamna președinte, doresc să vă mulțumesc pentru ceea ce tocmai ați spus. Aveți dreptate 100% și cred că și colegul nostru care a ridicat această problemă va înțelege, dar nu trebuie să ne preocupe pe noi ce se va întâmpla într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, dacă vreodată se va lua o altă decizie a șefilor de stat și de guvern în ce privește sediile instituțiilor europene. Eu i-aș spune colegului meu, nu vă faceți niciun fel de griji că nici dumneavoastră, nici eu nu va trebui să mai rezolvăm această problemă, pentru că prea curând nu se va lua o decizie în acest sens. Deci trebuie să respectăm, să ținem seama de starea de fapt. Doamna președintă, ați spus în calitate de raportoare pentru politica imobiliară că este nevoie de transparență și spuneați că uh, transparența nu ar fi fost prioritatea noastră. Eu vreau să spun că din fericire asta a fost situația, pentru că dacă Parlamentul European nu ar avea alte priorități decât transparența propriilor politici imobiliare, care nu este emoționantă în ce privește integrarea politică a Europei, aș spune că ar fi tragic. Deci, chiar nu a fost prioritatea noastră și, de altfel, nu am avut sentimentul că politica în acest domeniu nu ar fi fost foarte transparentă până acum. Îmi amintesc foarte bine de situația anilor 80, când am planificat la Strasburg noile clădiri. Eram foarte bine informați cu toții. Ceea ce am regretat eu întotdeauna și ceea ce mai regret și acum este că niciodată nu am avut curajul să privim lucrurile în linii mai generale. Pentru că întotdeauna în Comisia pentru Control Bugetar și pentru bugete ă, era vorba despre a nu crea clădiri prea mari, prea pretențioase, ca să nu ne critique presa că ne permitem aceste lucruri. Eu cred că a fost o decizie complet greșită atunci când s-a extins spațiul nostru, uh, sălile de sport, că nu uh, ne-am gândit și la un bazin de înnot, pentru că este nevoie inclusiv de gimnastică acvatică. Și eu cred că ar, nu ar fi costat mult în plus și ar fi fost un centru mult mai atractiv. Iar în ce privește Strasburgul, se spune că deputații nu sunt cazați în condiții bune și este foarte adevărat și pentru că eu am făcut parte și din uh, Comisia de Lucru pentru Imobilie, am spus, dați-mi mie sarcina aceasta, fără să schimb esențialmente lucrurile, uh, vă voi uh, pune la dispoziție mai multe spații pentru deputați. Pentru că în Strasburg funcționarii Comisiei, Consiliului, uh, dispun de birouri mai multe și mai bune decât deputații. Dacă noi am fi repartizat mai corect spațiile pentru birouri, cred că am fi găsit soluții mai fericite. Deci dați domnului Straticachi și mie sarcina aceasta și fără să construim alte clădiri la Strasburg vom găsi soluții mai bune pentru deputați. Este o propunere pe care am făcut-o și cu ani în urmă, dar nimeni n-a ținut seama de ea. Iar în rest, aș, Astrid, uh, uh, ne vor părăsi interpreții. Da, am vrut să spun că noi avem o politică imobiliară bună, putem să ne felicităm pentru ea. Și ceea ce a spus și domnul Stratikakis. ich glaube, dass Herr Stratikakis vorhin dargestellt hat. Cred că domnul Stratikakis a spus că noi, în calitate de membri ai Parlamentului, în ultimii ani am uh, lucrat cu eficiență, că am căutat uh, uh imobile uh, care să poată fi exploatate corespunzător și costurile lunare și anuale uh, sunt acceptabile, iar ceea ce a spus Jean-Pierre Odi uh, m-ar interesa mai degrabă în contextul Comisiei. Noi nu vrem să ne creăm rezerve anuale. Din păcate, domnule Jean-Pierre, uh, mie asemenea rezerve financiare nu mi-au fost aprobate de către Consiliu. Deci nu putem să facem rezerve pentru renovarea imobilelor dacă și la Consiliu s-ar impune asemenea condiții, atunci renovarea clădirilor Justus Lipsius și altor clădiri nu ar fi posibilă, pentru că acolo se folosesc sume de peste 100 de milioane de euro și fără rezerve nu ar fi posibilă. Metoda verificată a fost întotdeauna uh, Um, de a folosi um, ramasajul uh, dar uh, crearea de asemenea rezerve nu este posibilă în regulament. Regret acest lucru și eu cred că ar fi fost un, un proces uh, rezonabil um, și poate un scurt răspuns în final. N-am înțeles de ce nu putem uh, face o estimare a provizioanelor pentru marile lucrări. Pentru că ar trebui să avem rezerve care să depășească principiul uh, bugetului anual. Acest principiu al bugetului anual uh, trebuie să fie respectat. Dacă creăm rezerve care să fie transferate de la un an la altul, atunci încălcăm acest principiu al anualității.